cu următorul cadru financiar multianual, pregătirea poziției Parlamentului privind CFM-ul de după 2020, aviz destinat Comisiei de Bugete și dau cuvântul dragului meu coleg, domnul Marinescu. Mulțumesc, doamnă președinte. Ați văzut avizul? L-aș citit, cred că ne-am descurcat foarte bine cu amendamentele de compromis, probabil că mai sunt comentarii, dar în general amendamentele de compromis sunt acceptate. Am primit uh, uh, sprijin din partea grupurilor politice, marea lor majoritate sprijină aceste compromisuri. Două lucruri. <clears throat> Bineînțeles că cerem o mărire a bugetului pentru următorul cadru financiar multianual, sprijinim CEF, dar cerem o reactualizare. Nu vrem un nou regulament, ci vrem să avem suficient timp să închidem dosarul până înainte de următoarele alegeri. Și ar trebui să avem un buget cel puțin la nivelul celui propus în urmă cu trei ani, pentru că știți că această facilitate a fost uh, uh, uh afectată de uh, reducerea bugetară o reducere de 20%. Noi propunem uh, un buget mai mare pentru uh, această facilitate destinată uh, rețelei terestre și e bine să existe o coordonare cu DJ Move ca să terminăm uh, coridoarele uh, uh um, prioritare, TNT. Avem nevoie de mai multă coordonare uh, sau mai bine zis coordonare pur și simplu pentru că acum nu există între DJ Move și folosirea tuturor fondurilor, pentru că la fondurile de coeziune sunt multe, mulți bani disponibili pentru transport și ar trebui să-i folosim și să investim, cum spuneam, în coordonare cu o, o, rețelele tente. Avem nevoie de sinergii cu bugetele naționale, exact din aceleași motive. ca toată lumea să vorbească la unison și să se îndrepte în aceeași direcție și, la fel, coordonare cu instrumentele financiare. Sinergia cu instrumentele financiare ar trebui să fie uh, uh, garantată ca să putem să le folosim, aceste instrumente financiare, pe deplin. Mulțumesc, domnule Marinescu, dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi, domnul Artu, bună ziua! Bună ziua, dragi colegi, vă mulțumesc frumos! În numele domnului Caputo, Dumnealui n-a putut să fie prezent, am să vorbesc în numele său. Nu e mare lucru de spus din partea noastră. Mulțumim frumos pentru amendamentele de compromis. Mulțumim frumos domnului Marinescu. A ținut cont de majoritatea uh, observațiilor noastre în um, avizul nostru în ce privește lupta împotriva uh, blocajelor. Deci suntem de acord și mulțumim domnului Marinescu. Mulțumesc, domnule Ertuc. Domnul Zile are cuvântul. Vă mulțumesc și eu vreau să încep prin a adresa mulțumiri domnului Marinescu pentru acest aviz, câteva mici uh, explicații, să știți de ce ECR-ul sprijină majoritatea amendamentelor. Facilitatea pentru conectarea Europei trebuie să continue exact în termenii pe care i-a explicat și raportorul, instrumentele financiare precum EFSI nu pot să înlocuiască această facilitate din foarte multe motive. Există uh, um, tipuri de transport care sunt mai atractive din punctul de vedere al uh, finanțării din EFSI, dar altele care au nevoie de finanțare din CEF și standardele nu sunt diferite și standardele sunt diferite. De aceea, uh, pentru conectivitatea uh, rețelelor de transport avem în continuare nevoie de CEF. În plus, trebuie să uh, mărim cota parte a fondurilor de coeziune folosite pentru finanțarea um, transporturilor. Și uh, această um, terminare a rețelelor prioritare de transport va permite și reducerea disparităților sociale și economice din uh, um, Uniunea Europeană. Și în ce privește compromisul privind reducerea Uh, poluării fonice, amendamentul numărul 11, uh, noi îl vom sprijini. Mulțumesc. Domnule Telicica, aveți cuvântul. Bună ziua, bună ziua tuturor, mulțumesc frumos, domnule Marinescu. O fac cu toată plăcerea. Domnul Marinescu, mă deranjează acum, doamna președinte. Dar e reciprocitate. Oricum, dragi colegi, acum, ca să fim serioși, cred că avem uh, niște amendamente de compromis uh, de bună calitate. Mă bucur că avem uh, această viziune de viitor, o viziune de-a dreptul strategică după perioada 2020, după actualul cadru financiar multianual, cred că avem un echilibru solid <coughs> și ne uităm și la partea de inovare. S-a menționat de asemenea că instrumentele financiare trebuie folosite nu doar uh, uh în sectorul transporturilor, ci și în alte sectoare prioritare și e important să folosim instrumentele financiare uh, în număr mai mare. Mi se pare că putem să uh, bazăm uh, finanțarea viitoarelor politici pe uh, o folosire mai mare a instrumentelor financiare. Nu vreau să repet ce au spus antevorbitorii, dar eu recomand grupului meu să voteze pentru acest raport și pentru amendamentele de compromis. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Telicca. Înainte de a da cuvântul domnului ah- Eichhout, Aș vrea să salut invitații domnului Nilsson, un grup de invitați care vine de la Universitatea din Göteborg și vă urez bun venit în comisia noastră. Sunteți tineri, sunteți dinamici, o să auziți multe lucruri frumoase astăzi. Sper că vă va inspira și o să descoperiți uh, lucruri frumoase pentru viitorul dumneavoastră. Bine ați venit la comisia noastră. Continuăm cu discuția despre acest aviz privind CFM-ul și dau cuvântul domnului Bas Eichhout. Mulțumesc, um, doamnă președinte, și Mă bucur să avem un grup de vizitatori. Să știți că uneori avem dezbateri foarte aprinse, dar aici nu este o dezbatere uh, controversată, pentru că și eu trebuie să încep prin a-l felicita pe domnul Marinescu. Cred că se va simți jenat de-a dreptul dacă toată lumea îl felicită. Da, încă aveți ceasul la mână. Foarte bine. Nu. Cred că a fost uh, uh o negociere uh, de bun augur uh, în amendamentele de compromis a inclus solicitările tuturor, inclusiv solicitările verzilor în ce privește transparența finanțării, chestiunile transfrontaliere, conexiunile transfrontaliere și de aceea s-a ajuns la un punct de vedere echilibrat din partea Comisiei TRAN în ce privește viitorul cadru financiar multianual. Noi suntem încântați de rezultat, vom sprijini amendamentele de compromis. Avem uh, un vot separat în ce privește uh, Eurovelo uh, infrastructura aceasta nu face parte oricum dintr-un uh, amendament de compromis. În rest, recomandăm Uh, colegilor să voteze pentru o muncă extraordinară și încă aveți ceasul la mână. Mulțumesc, domnul Longrin. Vă mulțumesc. Eu vreau să mă gândesc puțin la viitor. Vom pierde un stat membru deci uh, bugetul, în mod normal, se va reduce, pentru că pe viitor vom avea uh, un număr mai mic de țări contribuitoare la buget. Și totuși vrem să uh, cerem mărirea acestui buget, vrem să mărim cheltuielile. Deci, uh, cum avem un stat membru în minus, ar trebui să ne gândim și la acest lucru atunci când cerem mărirea bugetului. Mulțumesc. Domnul Van Lundenberg. Sunt de acord și eu, spune domnul Van Miltenberg. <laughs> E poate plictisitor pentru domnul raportor că toată lumea îl felicită, dar am o observație care se îndreaptă în același sens cu cea a domnului Lundgren. Trebuie să fim realiști. Dacă citesc compromisul numărul 5, nu îmi pune probleme declarația din acest compromis, anume că trebuie să mărim uh, Uh, partea din uh, bugetul european care este alocată uh, infrastructurilor și mai ales infrastructurilor terestre, dar să nu uităm că va exista o reducere enormă a bugetului de coeziune. Deci ar trebui să folosim finanțarea în mod mai inteligent și să ne reorientăm către proiectele cheie care pot să fie finanțate din politica de coeziune, transportul fiind unul din aceste domenii cheie și această uh, interpretare, dacă este corectă, eu pot să accept compromisul numărul 5. Să fiți realiști, vă rog, trebuie să ne gândim la ingineria financiară. Aceasta este importantă pentru a finanța politicile pe viitor, inclusiv politica de coeziune, și să nu ne mulțumim doar să cerem o mărire a bugetului, pentru că e clar că bugetul va fi mai mic. Trebuie să facem mai mult, cu bani mai puțini și să avem o politică reorientată, reorientată către obținerea de uh, rezultate, de performanțe mai bune și nu doar să cerem tot timpul mai mulți bani, pentru că nu este prea realist. Există căi de a atinge aceste obiective în... Eu sunt uh, disponibil ca să ne gândim la diferite uh, posibilități, uh, pentru că și eu cred că politica de coeziune trebuie folosită pentru a finanța transporturile. Încă un lucru, când vorbim despre agenții și extinderea competențelor agențiilor, avem acum revizuirea regulamentului de bază EASA, acest lucru trebuie făcut și în funcție de viitorul cadru financiar multianual. Trebuie să ne gândim tocmai la o finanțare adecvată pentru agenții precum EASA. Nu putem să le cerem să facă muncă suplimentară fără să le dăm și mai multe fonduri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Van Miltenberg! Doamna Izabela de Monte are acum cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte! Vreau să vorbesc despre turism pentru mine e de la sine înțeles că această comisie trebuie să sprijine turismul, pentru că noi ne numim Comisia de Transport și de Turism, deci eu cred că trebuie să luăm toate măsurile care se impun pentru a sprijini acest sector economic care nu numai că este cel de-al treilea sector ca importanță la nivel european, ci și pentru că ne-a permis să ieșim din criza din, acești, um, um, din acest ultim deceniu. Deci eu cred că și în acest raport trebuie să vorbim despre investiții în turism, pentru că asta înseamnă că investim în locuri de muncă, în oportunități de um, antreprenoriat și într-o dezvoltare sustenabilă și în același timp e o posibilitate de a avea o dezvoltare și în uh, zonele mai marginașe, pentru că e clar că nu vom investi în zonele cele mai dezvoltate, unde uh, există deja o adevărată aglomerație din punct de vedere a activității turistice. Nu, trebuie să investim și în zonele mai periferice, pentru că turismul ne-a permis uh, uh redresarea economică și am putea să avem uh, um, un potențial de dezvoltare și pe viitor. Doamna Grapini, acum are cuvântul. Doreați să las cuvântul? Nu. A, cereați jos numai cartonașul cu numele dumneavoastră. Am să întreb comisia, domnul Olivier Sila, dacă dorește să ia cuvântul. You, Madam Chair, um, we certainly strongly welcome uh, the report and... Vă mulțumesc doamnă președinte. Salutăm acest raport și mai ales amendamentele care insistă asupra importanței obiectivelor, legate, obiectivelor politicilor de transport, mai ales necesitatea completării uh, rețelei TNT, extinderea infrastructurii transfrontaliere, contribuțiile la decarbonizarea și digitalizarea transportului. Cred că puteți înțelege faptul că nu suntem în poziția care să ne permită să comentăm uh, pe marginea amendamentelor uh, care cer sporirea acestui buget, dar în general uh, salutăm acest raport. Mulțumim. Merci beaucoup. Mulțumim. Domnul Marinescu, vă rog, aveți cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și colegilor uh, pentru laude. În ce privește bugetul, e clar că pentru noi e o prioritate ca bugetul să fie majorat. E evident pentru mine. Dar, în același timp, trebuie să propunem și măsuri care să aducă mai multă eficiență. Și asta e clar pentru mine de ce am făcut propunerea de a lua bani de la fondurile de coeziune? E, într-adevăr, recunosc o propunere curajoasă, eu sprijin uh, politica de coeziune, dar trebuie să ținem cont de faptul că în acest moment există uh, proiecte de infrastructură la politica de coeziune finanțate din banii de la politica de coeziune. Mă gândesc la proiecte de infrastructură importante, precum autostrăzi și căi ferate. Deci, mă întreb, de ce să nu punem în uh, aceeași oală, să zicem, uh, aceste fonduri pentru a coordona mai bine aceste coridoare? Pentru că cel mai bine pentru locurile de muncă ar fi să uh, finalizăm aceste infrastructuri. Pentru că dacă nu, dacă ne vom uita pe hartă, va fi, vor fi găuri și deci coridorul nu va fi finalizat. Și aceasta este motivația pentru care am făcut această propunere. Acum, în ce privește bugetul, vom avea o dezbatere uh, aprinsă, va trebui să umplem gaura lăsată de Brexit, uh, vom avea noi politici pe care va trebui să le finanțăm, migrație, uh, apărare, securitate, e adevărat, dar există zvonuri conform cărora uh, poate unele state membre vor uh, propune uh, un buget mai generos decât în acest mandat. Deci să sperăm că vom reuși să avem un buget potrivit, să zicem, suficient pentru a finanța toate politicile. Mulțumesc încă o dată pentru ajutor, pentru sprijin. Mulțumim foarte mult, domnule Marinescu. Votul va avea loc mâine de la ora 9. Trecem la următorul punct în ordinea de zi, accelerarea inovării în domeniul energiei curate. Este un aviz uh, pentru Comisia ITRE. Raportoarea noastră este doamna Izabela de Monte. Aveți cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să adresez mulțumiri tuturor colegilor care au trimis amendamente și trebuie de asemenea să mulțumesc raportorilor din umbră care au dat dovadă de spirit de compromis, de colaborare și am reușit să negociem destul de rapid amendamentele de compromis, cât mai cuprinzătoare, cu putință, ca să ținem cont de toate punctele de vedere, dar în același timp să ne păstrăm uh, linia uh, roșie, poziția noastră comună. Avem opt amendamente de compromis, unele mai tehnice, mai ales privitor la Uh, tipurile de energie regenerabilă. Am primit de asemenea amendamente în ce privește energia electrică și bateriile cu hidrogen și apropo de stocarea energiei și infrastructurile aferente, aici am făcut câteva modificări. S-a vorbit despre autobuzele electrice, despre IMM-uri, despre uh, startup-uri, aceste întreprinderi inovatoare, uh, și faptul că trebuie să avem investiții suficiente pentru acest tip de uh, tehnologii și întreprinderi. Totul se bazează pe această constatare și anume că încă întâmpinăm dificultăți, mai ales în sectorul transporturilor. Avem un uh, nivel uh, de um, consum enorm de energie din cauza sectorului transporturilor, ceea ce reprezintă principala cauză de poluare în orașe. Și în plus trebuie să ne conformăm acordului de la Paris în ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice și atunci trebuie să dăm direcții foarte clare în ce privește um, noile aplicații tehnologice, stocarea energiei și folosirea energiilor regenerabile. Multe amendamente erau pe acest uh, subiect, energiile regenerabile și uh, menționarea um, acestor uh, forme de energie, eoliană, electrică, um, bateriile cu hidrogen și așa mai departe. Și sper că toată lumea va putea să fie de acord cu aceste amendamente de compromis. Mulțumesc, doamne raportor. Acum dau cuvântul domnului Vin Van de Camp. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, o înlocuiesc pe colega doamne Clune, care încă e pe drum. Încearcă să ajungă din Irlanda pe continentul european și, din păcate, uh, nu poate să uh, participe la dezbaterea de astăzi, un subiect foarte important Uh, deci, uh, în primul rând, aș dori să îi transmit uh, felicitări din partea doamnei Clune, doamnei de Monte, pentru copelarea excelentă doamna Clune ca și grupul PP, consideră că s-a ajuns la un echilibru între faptul că e nevoie de schimbare, transporturile trebuie să fie mai curate, energia în general trebuie să fie mai curată Uh, când uh, am fost la Parlamentul uh, olandez, am constatat că unii se tem că aceasta ar putea să fie o amenințare pentru industrie, dar când am ajuns la Parlamentul European mi-am dat seama că s-ar putea de fapt să fie și o oportunitate pentru industria transporturilor. Vă rog, domnule Van de Camp. Eu sunt cel care sunt copleșit acum de complimente, se pare. În orice caz, în avizul doamnei Del Monte am reușit să ajungem la un echilibru între nevoile acestui sector și inovare. În orice caz, cred că în acest uh, sens ar trebui să uh, facem eforturi pentru a uh, îmbunătăți starea de bine a cetățenilor uh, europeni. A treia componentă care trebuie să intervină în această ecuație o reprezintă digitalizarea. Sigur, avem nevoie de inovare, avem nevoie de schimbare, uh, care poate reprezenta o oportunitate și apoi uh, avem și uh, digitalizarea, trecerea la era digitală. Ceea ce înseamnă că avem un aviz foarte puternic al doamnei de Monte. În numele doamnei de Clună, aș dori să-i mulțumesc doamnei de Monte succes la votul de mâine. În orice caz, noi sprijinim amendamentele de compromis. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și noi. Mulțumim, domnule Vimean de Camp. Domnul Toșenovski, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, mulțumesc foarte mult uh, Aș dori și eu să-i mulțumesc doamnei raportor pentru aceste amendamente. Știu că n-a fost ușor. Folosirea eficientă a transportului și a inovării reprezintă o adevărată provocare. Se mai pune și uh, problema interconectării. Există și aspecte tehnice cu implicații uh, foarte vaste. Sectorul transporturilor are un potențial imens uh, pentru a spori eficiența energetică și pentru a reduce emisiile. Însă, nu cred că ar trebui să uh, credem că atingerea obiectivelor în sectorul uh, automobilelor, de exemplu, ar trebui să complice și mai mult situația. Mă gândesc la impactul asupra mediului s-ar putea ca produsele europene pe piața să fie mai puțin competitive pe piața internațională, pentru că uh, piețele internaționale au devenit foarte competitive. Interconectarea între uh, tehnologiile inovației, uh, cercetare, inovarea sunt foarte importante. Cercetarea și dezvoltarea depind de previzibilitate deci e nevoie de investiții pe termen lung și de capital suficient investit, pentru că în lumea de astăzi, uh, deci în economia deschisă, apar tot felul de schimbări uh, neprevăzute. Comisia ar trebui să uh, lase aceste schimbări să se facă la nivelul statelor membre, astfel încât să nu uh, irosim uh, resursele și așa limitate pe care le avem la dispoziție și care sunt atât de importante pentru cercetare și dezvoltare. Noi considerăm că transformarea în domeniul transporturilor va aduce tehnologii mai eficiente Uh, care să acorde importanță consumatorului. Mă gândesc, de exemplu, de exemplu la toate aceste sisteme digi digitalizate. Cred că e foarte important să uh, menținem de asemenea și neutralitatea tehnologică. Pentru că nu avem cum să știm uh, în prezent care vor fi evoluțiile pe viitor. Așteptăm uh, să apară noi tehnologii, uh, de exemplu stocarea energiei, uh, baterii și așa mai departe. E clar că tehnologia actuală nu se ridică la înălțimea așteptărilor viitorului. În orice caz, voi coopera cu mare plăcere cu doamna raportor și sper să ajungem la un compromis de calitate. Mulțumesc, domnul Tălici, că aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. îl reprezint pe colegul Radov. Uh, din păcate, nu poate participa la ședința de astăzi. În numele său, aș dori să-i mulțumesc doamnei de Monte pentru ceea ce consideră colegul nostru un uh, aviz echilibrat, un aviz bun. Apreciem și mm, spiritul de cooperare de care a dat uh, doamna raportor dovadă în negocierile cu raportorii alternativi. Avizul a ținut cont de solicitarea noastră de a reduce disparitățile existente și pentru a îmbunătăți cooperarea, pe de o parte, între uh, zonele urbane și, pe de altă parte, între zonele rurale și între regiunile mai dezvoltate și cele care sunt uh, în urmă. Mă gândesc mai ales la uh, infrastructură, de exemplu. Sprijinim obiectivul Comisiei de a prioritiza și de a, pro, de a promova uh, proiectele pentru eficiență energetică, de a acorda sprijin financiar și mm urilor pentru companiilor uh, care sunt active în domeniul transportului, dar și în domeniul turismului. Fapt care este reliefat și în uh, avizul actual, dar și în dezbaterea anterioară, care se axează și pe proiecte de energie culată, de exemplu mașini uh, electrice, apoi panouri solare și uh, energia eoliană. Sigur că punem accentul și pe neutralitatea tehnologică, e un aspect foarte important pentru noi. În încheiere aș dori să vă spun că grupul ALDE va sprijini toate amendamentele de compromis, pentru că, așa cum spuneam, noi considerăm că este un aviz echilibrat. Ne bucurăm și de faptul că amendamentele noastre au fost uh, uh, încorporate în aviz uh, și încă o dată mulțumiri pentru acest, această cooperare. Mulțumim domnul Tălicca, domnul Dalunde, vă rog, aveți cuvântul. Tack så mycket, fru ordförande. Och eh, stort tack till föredragande De Monte och de andra skuggföredragarna. För... Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și doamnei De Monte și raportorilor din Umbra pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o. Amendamentele de compromis eh, includ toate aspectele importante pentru grupul nostru politic. Dacă dorim să punem capăt uh, schimbărilor climatice, avem nevoie de noi tehnologii, emisiile de gaze cu efect de seră trebuie să fie mai uh, cost, uh, costisitoare și trebuie să sprijinim măsurile care vor duce la o tranziție, transformare ecologică. Trebuie să sprijinim în același timp întreprinderile europene care vor găsi uh, soluțiile inovatoare care ne vor permite să atingem obiectivele stabilite în acordul de la Paris. Astfel uh, vom lupta împotriva schimbărilor climatice și vom uh, permite o competitivitate mai mare a întreprinderilor europene. Mulțumesc, domnul Dalunde. Domnul Lundgren, doriți cuvântul? Vă rog. Eh, jag vill börja med tacka... Vă mulțumesc. Aș dori în primul rând să-i mulțumesc doamnei de Monta pentru acest eh, aviz. Cred că toată lumea înțelege că este nevoie de o transformare și am început deja această, eh, această transformare, această călătorie. În urmă cu câțiva ani ne-am ocupat de emisiile cauzate de Um, tiruri de camioane, dacă este să comparăm ce s-a întâmplat în urmă cu um, câteva decenii, emisiile cauzate de camioane au, s-au redus foarte mult și cred că această tendință va continua. În Suedia, de exemplu, există o, o parte a unei, a, a unei autostrăzi unde se testează, de exemplu, Uh, electrificarea uh, transportului uh, rutier și din acest punct de vedere cred că există un potențial mai mare legat de examinarea modului în care sunt transportate mărfurile. Pentru că deseori tirurile nu sunt încărcate la maxim. Cred că s-ar putea să existe o coordonare mai bună pentru ca tirurile să transporte și mai multe mărfuri. Vă mulțumesc, domnule de Monte. Mi se pare că facem un pas în direcția cea bună. Doamna Grapini are cuvântul. Um, am vrut uh, să iau cuvântul la acest raport pentru că îl consider foarte important vreau să o felicit pe isabel dar și ceilalți raportori și colegii care au făcut amendamente eu și eu cred că este nevoie să accelerăm inovarea în domeniul energiei curate și eu cred că transportul care are partea lui de contribuție la uh, mediu circa patru trebuie să uh, uh, aibă soluții să diminueze uh, uh, Um, contribuția uh, negativă la um, protecția mediului în același timp trebuie să găsim uh, resurse pentru că pentru inovare avem nevoie de bani uh, trebuie um, armonizate lucrurile în toate statele membre eu cred că autoritățile locale au un rol foarte mare pentru că transportul urban este responsabil și transportul transportul public este responsabil de o bună parte din uh, uh, uh, poluarea din fiecare stat membru și cred că aici ar trebui să se pună accent pe ar fi un bun exemplu pentru toți cetățenii dacă de exemplu în orașele noastre în localitățile noastre am vedea că prioritățile autorităților locale ar fi pe trecerea pe energie curată la toate uh, mașinile care sunt folosite de la cele de curățenie până la cele de transport în comun. în final uh, sper să avem un uh, raport care să aducă un plus și să ne atingem scopul până la urmă o energie curată în domeniul transportului. mulțumesc și felicitări încă o dată. Grapini. Mulțumim, doamnă Grapini. Aș dori acum să dau cuvântul Comisiei. Domnul Zobi dacă nu mă înșel. Unde sunteți? Fapt e o doamnă, spune doamna președinte. Vă rog, uh, dacă ne puteți spune ceva pe marginea acestui aviz. Mulțumim, doamnă președinte. Comisia dorește să mulțumească Comisiei pentru aceste sugestii. Le salutăm pe toate. Ele reflectă ce am propus noi în comunicarea Comisiei, dar și în agenda privind uh, mm, cercetarea și inovarea în domeniul uh, transportului. Propunerile dumneavoastră, de fapt, nu fac decât să consolideze eforturile noastre de a moderniza transportul prin cercetare și inovare și pentru a atinge obiectivul uh, general de un transport competitiv și curat. Deci, mulțumim foarte mult pentru propunerile dumneavoastră. Mulțumim și noi. Doamna de Monte, aveți cuvântul pentru concluzii. Mulțumesc, mulțumesc din suflet tuturor colegilor și mulțumesc și comisiei. Este foarte important să trimitem un mesaj, un mesaj clar și răspicat prin intermediul acestui aviz către Comisia de Industrie și Energie. Și mi se pare cu atât mai important dacă uh, suntem de acord cu toate aceste puncte. Să vedem cum pe viitor putem să folosim cât mai eficient cu putință fondurile disponibile. Nu era ușor să ajungi la un echilibru, având în vedere pozițiile diferitelor grupuri, dar am dovedit că era fezabil. Și în rest, așa cum au spus și colegii, nu mai există această opoziție între industrie și mediu și uh, între dezvoltarea industrială și uh, sustenabilitatea energetică, tocmai pentru că în ultimii ani industria a, s-a renoit, a creat multe oportunități și a dovedit că poate să folosească uh, carburanții alternativi, combustibili alternativi și uh, sper ca și uh, pentru vot să avem o, o majoritate cât mai mare, dar cred că premisele sunt bune. Mulțumesc, doamnă de Monte, votul va avea loc mâine, începând cu orele 9. și acum întrerup uh, lucrările noastre pentru a trece la audiere dezbateri pe care toată lumea le așteaptă, să vedem ce legătură este, avem între Brexit și care este impactul Brexitului asupra transporturilor terestre, așa cum am făcut cu audierea despre Brexit și transportul aerian. Reluăm la orele 10, deci aveți o pauză de 15 minute. Asta înseamnă că la 10 fix sunteți înapoi în sală. Mulțumesc! Mes chers collègues, nous allons commencer. Dragi colegi, începem cu audierea noastră. Comisia noastră organizează o audiere publică cu privire la impactul Brexit asupra transportului terestru. Obiectivul acestei uh, audieri e să dăm cuvântul uh, reprezentanților la nivel înalt ai uh, domeniilor transportului rutier și feroviar cu privire la Brexit pentru a încerca să anticipăm cât mai bine, dacă se poate, riscurile eventuale pe care Brexitul le are în aceste domenii. Am dorit de asemenea să știm cum Uh, companiile, întreprinderile din aceste două domenii importante, de sectorul transportului rutier și feroviar, anticipează Brexitul, consecințele Brexitului și care ar putea să fie implicațiile uh, Brexitului, mai ales în ce privește transportul între Regatul Unit și Irlanda. De asemenea, ne-ar interesa să uh, aflăm ce Uh, își doresc ca reprezentanții acestor domenii uh, să obțină de la negociatorii din partea UE și a Regatului Unit. Vom avea două părți la această audiere. În prima parte vom da cuvântul reprezentanților a trei asociații de transportatori rutieri și în a doua parte vom avea o dezbatere cu reprezentanții sectorului feroviar. Uh, de fiecare dată după ce experții vor fi luat cuvântul, vom avea o dezbatere cu membrii noștri. Bineînțeles că aș dori să mulțumesc călduros și să urez bun venit tuturor experților noștri și aș dori în primul rând să vă rog să faceți o prezentare succintă. Aș dori să încep cu prima rundă de dezbateri, deci uh, dedicată transportului rutier. Și îmi revine onoarea să o prezint în primul rând pe doamna Verona Murphy, care este președintele Asociației Irlandeze a Transportului Rutier. Bun venit! Apoi îi urez bun venit și domnului uh, Hookham, care este vicepreședintele Asociația uh, Transportului de Mărfuri. Bun venit la comisia noastră! Și de asemenea să-i urez bun venit domnului Daniel Kern, care este senior, manage, senior manager la Trade Policy Affairs IRU. Bun venit la comisia noastră. Începem cu transportul rutier. Avem uh, o funcționare relativ simplă, deci fiecare primește șapte minute pentru prezentare, după care vom avea dezbaterea cu membrii noștri. După care vă vom da din nou cuvântul pentru răspunsuri. Vă dau cuvântul, uh, în primul rând, dumneavoastră, doamnă Murphy. Aveți cuvântul uh, pentru șapte minute. Good morning. My name is Verona. Bună dimineața, mă numesc Verona Murphy și de la vârsta de 19 ani am uh, început să fiu un șofer de tiruri. Am transportat în urmă cu 25 de ani, de, uh, de exemplu, carne din Irlanda până în Italia și uh, în continuare fac acest lucru, transport carne din Irlanda până în Italia pentru aceiași clienți. În Irlanda, o întreprindere mică și mijlocie de transport uh, dispune de 4 până la 6 uh, tiruri, de exemplu, și în calitate de președinte al Asociației Transportatorilor uh, Rutieri, eu reprezint acești oameni. Și cred că știți că Irlanda tocmai a depășit cea mai gravă uh, recesiune economică din istoria sa. Irlanda este singurul stat european care are o frontieră terestră cu Regatul Unit, uh, și um, există, o, există o frontieră cu, Ir- cu Irlanda de Nord și uh, potențialul devastator al unui Brexit dur pentru Irlanda nu poate fi uh, subestimat. Există 3700 de operatori în acest sector al transportului uh, rutier în Irlanda și uh, sectorul respectiv este uh, responsabil pentru 2,5% din ocuparea din economia uh, irlandeză. Uh, Uh, operatorii noștri oferă blocuri de muncă locale în uh, zona rurală. Pe lângă dimensiunea de ocupare, sectorul este foarte important pentru a furniza bunuri consumatorilor uh, de peste tot din Irlanda. 60% din tirurile care părăsesc Irlanda transportă bunuri produse în Irlanda. Uh, ceea ce arată cât de important este acest sector. În fiecare săptămână, 1,2 miliarde de euro de bunuri și servicii sunt transportate între Irlanda și Regatul uh, Unit. În plus, uh, mai mult de 80% din transporturile rutiere care ajung pe continentul european traversează Regatul Unit și Brexitul va, reprezintă o amenințare dat, pentru acest sector datorită um, incertitudinilor care apar datorită slăbirii valorii uh, lirei sterline. În cazul unui Brexit dur, uh, este foarte posibil să se ajungă la o graniță între um, Regatul Unit și Irlanda, între Irlanda și uh, Irlanda de Nord. Uh, procedurile vamale uh, vor deveni mult mai costisitoare. Uh, s-ar putea să uh, fie nevoie de uh, Um, completarea unor formulare, mult mai multor formulare față de cum se întâmpla înainte de 1993. S-ar putea să uh, ajungem la adevărate restricții la punctele de trecere a, a, a frontierelor. Și nu este sigur că operatorii de transport vor putea să uh, transfere pur și simplu costurile suplimentare consumatorilor. Dacă fac uh, acest lucru, uh, Uh, clienții vor avea de sfârșit, însă dacă ei vor fi, dacă operatorii de transport vor trebui să absorbă aceste prețuri, acest lucru le va afecta până la urmă fiabilitatea economică. Este nevoie pentru a depăși această situație de tehnologie care să permită, de exemplu, digitalizarea procedurilor vamale. Pentru a planifica um, în mod corect, este esențial ca pe parcursul negocierilor să se țină cont de interesele uh, sectorului de transport. Reprezentanții acestui sector trebuie să fie informați de măsurile care se preconizează pentru viitor și să nu se pregătească pur și simplu pentru prăbușirea într-o prăpastie viitoare. Uniunea Europeană trebuie să înțeleagă că, indiferent de rezultatul acestor negocieri, Irlanda trebuie să fie uh, protejat, protejată și uh, toate măsurile uh, care vizează Irlanda trebuie să fie bine uh, cântărite. De exemplu, introducerea pachetului de mobilitate va schimba în mod fundamental modul în care operatorii noștri de transport uh, își vor desfășura activitatea în Uniunea Europeană. Măsurile respective uh, au fost adoptate ignorând posibilitatea uh, Brexitului și este dificil să înțelegem cum se poate merge înainte cu un asemenea pachet cuprinzător, înainte să înțelegem care, vor, care va fi impactul retragerii uh, Regatului Unit din Uniunea Europeană, mai ales asupra Irlandei. Irlanda are nevoie uh, protecție și de sprijin din partea Uniunii Europene din punctul de vedere al Uh, protecției uh, în fața creșterii costurilor și a pierderii uh, competitivității. Introducerea pachetului de mobilitate exact în acest moment ar duce la efecte contrare și ar pregăti un fel de furtună perfectă. Deja, sectorul nostru este mm, afectat Um, în mod disproporționat, de exemplu, de directiva privind uh, timpul de lucru. Deja există un uh, regim uh, dificil, greoi, care nu se potrivește deloc Irlandei. Transportatorii din Irlanda trebuie să traverseze o mare până când ajung pe continentul european. Acest uh, sector este deosebit de important pentru garantarea legăturilor între Irlanda și uh, continent și politicienii europeni trebuie să se asigure că această componentă vitală a vieții economice din uh, Irlanda este protejată. Acest lucru este posibil doar dacă um, oferim o certitudine necesară um, Irlandei Um, pentru a nu apărea noi uh, cost, costuri suplimentare pe o perioadă de cel puțin 36 de luni, tocmai pentru a permite o perioadă să depășim aceste vremuri foarte tulburi pentru economia noastră pentru mine, observând calendarul uh, propus de implementare a pachetului de mobilitate, devine foarte clar că impactul asupra Irlandei adus de Brexit a fost ignorat. Irlanda este un membru angajat uh, și implicat al Uniunii Europene și în calitatea mea eu vă implor în calitate de mm, politicieni care iau decizii uh, pe plan european să țină seama de interesele Irlandei în contextul uh, punerii în aplicare acestui pachet de, de mobilitate. Vă rog să nu uitați Irlanda în contextul Brexitului. Mulțumesc! Uh, mulțumesc, mulțumesc frumos pentru această primă intervenție care deja ne-a marcat o poziție clară, puternică, un mesaj foarte clar care ne cere să ne asumăm răspunderea. Continuăm. Domnule Hockman, aveți cuvântul. Șapte minute, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc frumos, doamnă președinte, și mă bucur că am ocazia să iau cuvântul azi dimineață. Sunt James Hookman, sunt uh, <clears throat> adjunctul uh, directorului de la Freight Transport Association, uh, Asociația de Transport de Mărfuri. Noi Uh, livrăm bunuri nu numai uh, pe uh, cale terestră, ci și pe cale aeriană și feroviară. Asociația noastră face, face parte din mai multe alte um, rețele și asociații. Avem asociația um, soră în Irlanda, suntem membri fondatori ai Global Shippers Forum, sunt membri ai RU, a Platformei Europene de Logistică și a ESC. Este foarte important uh, să știți că pentru importatorii și fabricanții europeni și britanici, uh, această platformă este foarte importantă. Aș vrea să vă dau câteva uh, date. Odată cu Brexitul va apare o nouă frontieră între Regatul Unit și cele 27 de state membre U, ceea ce presupune uh, uh, controle la frontieră, cerințe de îndeplinit și uh, multe probleme pentru societățile care vor să facă comerț în continuare cu Regatul Unit. Trebuie ca toți partenerii să înțeleagă foarte bine care este amploarea problemei. Aș vrea să vă dau câteva cifre ca să înțelegeți uh, în ce constau relațiile comerciale și schimburile comerciale UE-Regatul Unit. Reprezintă de 8 ori volumul schimburilor comerciale cu Canada, de exemplu. 185.000 de întreprinderi vor trebui să facă declarații vamale și să suporte controle vamale după Brexit pentru prima oară și 80% dintre vehiculele care traversează canalul Mânecii între Franța și Anglia de fapt, sunt uh, tiruri matriculate în UE27. Deci, vedeți, nu este un risc doar pentru Regatul Unit, ci pentru toate guvernele și toate părțile interesate trebuie să fie conștiente. Care sunt principalele puncte pe care vreau să le expun astăzi? Că avem trei motive pentru care schimburile comerciale pe viitor riscă să fie afectate. Da, vor exista frontiere după Brexit, uh, ceea ce, bineînțeles, va avea o, o implicare asupra mărfurilor transportare și, așa cum ați auzit deja, există riscuri majore în ce privește disponibilitatea uh, vehiculelor din cauza cotelor uh, impuse, numărul de vehicule uh, <clears throat> maxime care pot să traverseze frontiera într-o zi și, de asemenea, va exista probleme cu recunoașterea calificărilor și a permiselor uh, șoferilor și noi cerem lămuriri urgente, nu doar din partea guvernului britanic, ci și din partea guvernelor europene în aceste privințe. Și așa cum tocmai ați aflat, noi ne concentrăm pe rutele comerciale și uh, conexiunile comerciale între Republica Irlanda și uh, restul uh, uh Regatului Unit. V-am spus, din cauza controlului la frontiere vor exista cozi, întârzieri și noi vrem să le evităm cât mai mult cu putință. Problema este că nu există spațiu nici măcar fizic în porturi și uh, acolo te, te îmbarci pe feribot ca să uh, permiți uh, um, controlarea în timp util a tuturor acestor camioane. În portul din Dover s-a făcut o estimare. Dacă se întârzie cu două minute suplimentare pentru a controla un tir, și pentru a face formalitățile vamale, deci pentru fiecare două minute suplimentare se va ajunge la cost de 27 de kilometri lungime. Și vă puteți închipui consecințe similare de partea cealaltă a frontierei, la Calais și și în alte puncte de trecere a frontierei. Da, este o provocare pentru guvernul britanic, dar este o provocare și pentru guvernele din UE 27 și mai ales pentru guvernele Franței, Belgiei, a celor de jos, a Spaniei și a Irlandei un nou sistem vamal, noi formulare de completat, uh, va fi nevoie de recrutat personal, oameni care să știe cum să se descurce cu toate aceste noi form- formalități și proceduri. Pentru Regatul Unit, uh, acest lucru reprezintă 300 de milioane de declarații vamale noi de uh, completat Uh, vămile din Regatul Unit au făcut și propriile lor estimare, au spus 90 de milioane, dar oricum uh, este un număr enorm și vă puteți da seama uh, de dimensiunea provocării care trebuie să-i facem față. În ce privește tranzitarea vehiculelor, Guvernul britanic a spus că vrea să părăsească Uniunea Vamală și piața unică, ceea ce înseamnă că aranjamentul privind permisele de conducere va dispare și spre deosebire de acordurile comerciale unde în general există această posibilitate de a te adresa OMC, pentru acordul privind uh, acceptarea camioanelor uh, dintr-un alt stat uh, peste frontieră, nu are un plan B. Este um, vorba despre un sistem de cote care nu acoperă decât 5% din volumul total de uh, comerț. E vorba despre acest sistem de uh, permise care funcționează și pentru alte state terțe. Deci dacă părăsim piața unică, uh, tot acest lanț uh, integrat de furnizare și livrare care există acum și care funcționează bine în piața unică și din care fac parte toate statele membre, atunci va fi nevoie de o modificare majoră și trebuie să vă dați seama de acest lucru. Este un risc uh, major pentru ambele părți, încă o dată, nu doar pentru Regatul Unit. O situație asemănătoare există și în ce privește transportul feroviar. Sunt convins că în viitoare sesiune se va vorbi mai mult despre transportul feroviar, dar e important să avem acorduri reciproce ce privește transportul de marfă, trenurile marfare și pentru recunoașterea uh, calificărilor uh, conductorilor de tren. Acum aș vrea să fac un rezumat a principalelor puncte legate de situația specifică a Irlandei. Trebuie să nu uitați faptul înainte că va fi nevoie de verificare de calitate, de conformitate, de declarații vamale și nu doar guvernul britanic, ci și celelalte guverne trebuie să ia măsuri și eu mă aștept ca o, o perioadă de punere în aplicare să fie prevăzută și pentru toate agențiile guvernamentale, dar nu numai, ci și pentru industrie, ca să țină cont de consecințele Brexit. Sperăm ca pe termen lung să avem proceduri simplificate și automatizate pentru trecerea frontierei, dar până în acel moment dacă nu avem uh, uh, recunoașterea reciprocă a autorizațiilor și a permiselor uh, șoferilor, atunci va exista un adevărat blocaj. Mulțumesc! Merci beaucoup pour votre... Vă mulțumim frumos pentru intervenția dumneavoastră, care mm, a evocat niște cifre care ne dau amețeli, sincer. Continuăm. cu dumneavoastră, domnule Kern. Aveți cuvântul pentru șapte minute. <clears throat> Madame la Présidente, merci beaucoup pour la parole. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc că mi acordați cuvântul. Mă numesc Daniel Kern, reprezint IRU. E Organizația Mondială a Transportului Rutier, după cum vedeți aici, pe hartă, există țări care unele sunt cu albastru închis, care sunt membre active în prezent. După al doilea război mondial, a fost o organizație internațională uh, cu o amprentă occidentală europeană. Aici uh, aveți uh, țările cu MOV, deci Acum, în ce privește mobilitatea în Europa, avem aici uh, cifrele Eurostat, uh, sunt foarte importante pentru că se vede cât de important este acest uh, domeniu, nu numai transportul rutier, ci și transportul în general, 11 milioane de locuri de muncă și dacă vă uitați puțin la cifre, în ce privește creșterea potențială, în ce privește transportul de călători și transportul de mărfuri până în 2050, Uh, uh, pentru transportul uh, de mărfuri avem o creștere cu 60% anticipată, pentru călători cu 40%, deci e un domeniu în expansiune și este foarte important să avem un acord după Brexit bun pentru transport. E un sector foarte important în Europa, în orice caz. Care sunt prioritățile noastre? Ele sunt axate pe trei Uh, uh, în trei categorii. În primul rând, uh, pachetul privind mobilitatea, Brexitul și decarbonizarea. ce ne dorim noi, Iru, ce ne așteptăm de la Brexit și ce nu așteptăm de la Brexit. Avem documente de poziție care au fost tocmai astăzi publicate. Am pus accentul pe accesul la piață și pe vămi Există și alte chestiuni uh, pe care ne dorim ca negocierile să le abordeze, de exemplu, respectarea condițiilor sociale între Regatul Unit și Uniunea Europeană, dar și accesul la piața muncii câteva um, chestiuni cheie legate de Brexit. Avem un grup de experți la IRU, uh, care este uh, cumva uh, creierul pentru noi uh, uh, lipsa unui acord nu este o opțiune. Întotdeauna am spus că ne dorim uh, un acord, ne dorim și de asemenea un acord pentru perioada de tranziție care să semene cu situația de față, ni se pun întrebări în legătură cu ce nu ne dorim deloc. Pentru noi, de exemplu, accesul pe piață este foarte important și, de asemenea, un sistem de cote care ar pune bețe în roate fluxurilor comerciale. Uh, nu ne dorim acest uh, lucru uh, în ce privește accesul la piață, atât în ce privește pe piața britanică, cât și pe piața europeană. Cum va arăta viitorul după Brexit? Nu știm deocamdată, pentru că deocamdată n-a mai existat nicio țară care să părăsească Uniunea Europeană, dar în orice caz există achiul comunitar, apoi trebuie să aibă loc comunitate inter- și intraconstituțională, e prima țară care părăsește Uniunea Europeană și deci suntem așa în pe tulburi. Nu prea știm ce, la ce să ne așteptăm. Și deci va trebui să dăm dovadă de multă creativitate și de, deci, și de flexibilitate ca să găsim o soluție cât mai bună. Oportunitățile de pe piață sunt foarte diferite. Astăzi ne gândim mai ales la uh, acordurile vamale și va trebui să le studiem uh, îndeaproape. Avem aici uh, cazul Turciei, o primă opțiune pe care am selecționat-o noi. Turcia face parte parțial dintr-o Uniunea Vamală cu Uniunea Europeană. Deci Regatul Unit și Turcia se, se află într-o situație asemănătoare, au o graniță comună cu Uniunea Europeană, Uh, mm, există o uh, graniță terestră între Turcia și Uniunea Europeană. Fluxurile sunt foarte importante, la fel și în Norvegia, chiar și dacă aici procedurile vamale sunt uh, Uh, foarte bine eficientizate, deci există doar un uh, punct uh, vamal. Deci dacă un coleg din Suedia sau din Finlanda verifică un tir norvegian, um, aceasta este valabil și pentru celelalte controle vamale. E foarte important acest lucru, mai ales în ce privește libertatea de mișcare a persoanelor și a bunurilor. Și mai avem și un al treilea scenariu, scenariul elvețian. E foarte interesant. Uh, avem un acord uh, din 1972. Există uh, cam 100 de acorduri bilaterale în prezent care reglementează relațiile între UE și Elveția. E foarte greu de negociat astfel de acorduri Uh, sunt greu și de pus în aplicare și de, unii spun acest lucru, dar alții spun că totuși e o soluție uh, foarte flexibilă. De, divorțul total este scenariul cel mai uh, tenebros, uh, cel mai îngrijorător, dacă se întâmplă după martie 2018, Regatul Unit uh, ar deveni o țară total independentă, care însă va trebui să respecte regulile mm, unor organizații internaționale, precum ONU și OMC, dar e un scenariu pe care nu ne-l dorim deloc. Să nu uităm că Uh, Regatul Unit este un uh, al doilea partener uh, comercial și economic pentru Uniunea Europeană, deci acest scenariu ar avea consecințe nefaste asupra domeniului nostru accesul de piață, am spus deja, nu ne dorim cote, dorim să se asigure accesul la piață pe baza unor criterii pozitive, printr-un acord bilateral între Regatul Unit și Uniunea Europeană. În ce privește sfera de aplicare, aici dăm dovadă de flexibilitate, poate să fie un, transport privind, un acord privind transportul rutier. Știm că regulile sunt foarte complexe între Regatul Unit și Uniunea Europeană, ar putea să fie un acord cuprinzător mai vast, și marele farmec al unui astfel de acces, uh, scenariu de acces de piață e că nu e nevoie de autorizații înainte să uh, te uiți în, uh, să te urci în tir și să transporti mărfurile. Apoi, în ce privește niciun fel de acord cu privire la accesul la piață, asta ar însemna că am avea 27 de acorduri individuale între Uniunea Europeană și uh, statele membre și Regatul Unit, ceea ce ar duce la o fărâmițare a pieței europene care ar fi inutilă. Deci, în încheiere, care sunt uh, mesajele principale din partea noastră? În primul rând, deci 5 ar fi ca număr. În primul rând am dorit să avem uh, un flux de transport rutier fără probleme, Uh, lin între Regatul Unit și Uniunea Europeană cu o perioadă de tranziție suficientă în care să menținem situația actuală, acces uh, pe piață, încă o dată, mă repet, uh, fără cote, dar criterii de calitate. Noi suntem o industrie care favorizează IMM-urile în special și deci nu dorim să avem administrație, o povară administrativă suplimentară în urma Brexit. Și de aceea ne dorim ca cadrul viitor să fie ușor de prevăzut și să avem și certitudine juridică. Mă opresc acum cu prezentarea. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. <clears throat> Mulțumim pentru aceste intervenții. Înainte de a lansa dezbaterea, aș dori să salut un grup de vizitatori din partea uh, doamnei Clun. Bun venit! la activitățile comisiei noastre. Nu știu unde vă aflați în sală, cred că sunteți uh, în spate. În orice caz, bun venit uh, tuturor la comisia noastră. Acum aș dori să uh, începem dezbaterea după intervenția experților. putem spune că uh, intervențiile dumneavoastră au adus ceva presiune, pentru că e clar ce spuneți, dar în orice caz spuneți că trebuie să acționăm uh, de urgență. Ați vorbit despre pachetul mobilitate de care ne vom uh, ocupa în continuare. Ne-ați spus și că care ar putea să fie consecințele administrative, am putea asista la o povară administrativă cu consecințe negative asupra transportului de mărfuri mai ales, și ne-ați cerut și o perioadă de tranziție. Ce vă pot spune este că deocamdată în negocieri vom încerca, încercăm să anticipăm consecințele și să ținem cont și de revendicările dumneavoastră. Doamna Murphy, de exemplu, ne spuneați că ar fi bine ca pachetul mobilitate să fie încetinit pentru a include și consecințele Brexit, și noi, membrii Comisiei de Transporturi, încercăm să uh, anticipăm această realitate pentru că e vorba de probleme foarte gravă, grave. Începem dezbaterea, dau cuvântul domnului Marcus Piper. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru această introducere um, amabilă. Într-adevăr, ați uh, descris problemele imense cu care ne, ne confruntăm, însă vă aduc aminte că nu noi suntem uh, responsabili pentru aceste uh, probleme și dacă noi cu 20% din administrația Comisiei ne preocupăm doar de subiectul Brexit, vă puteți închipui că acest uh, subiect uh, înseamnă probleme și, și, și pentru noi, pentru că discutăm acest subiect în loc să discutăm subiecte care țin într-adevăr de viitorul Uniunii Europene. Astăzi sau ieri, doamna Tereza May a cerut să ajungem cât mai repede posibil la un acord comercial uh, cu Regatul Unit. și că ar fi dispusă să contribuie mai mult din punct de vedere financiar la bugetul Uniunii Europene. Eu aș dori să mă refer la două cuvinte cheie. În primul rând, uh, frontiera, o frontieră di- digitală, uh, recurgerea la tehnologie blockchain, la scanare și așa mai departe. Și mă întreb dacă până la urmă nu este posibil ca frontiera viitoare dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană să devină un fel de model de viitor? Nu este oare o oportunitate din punct de vedere tehnologic um, de care putem uh, profita tocmai pentru a stabili niște standarde care vor fi urmate și de alții? Și al doilea aspect, a doua întrebare. Care este situația? Pentru că um, sectorul transporturilor este foarte reglementat uh, din punct de vedere al planului, al nivelului uh, european. Și aș dori uh, să știu dacă există această tendință de a alege lucrurile a la carte. Uh, și, de exemplu, dacă Regatul Unit va părăsi Uniunea Europeană, va renunța, de exemplu, la uh, timpul impus de odihnă șoferilor și așa mai departe. Uh, deci, uh, veți accepta uh, legislația europeană în forma sa actuală sau veți încerca să renunțați la anumite prevederi din această legislație? Acest lucru va uh, ușura activitatea și cred că ar fi un argument foarte bun pentru a ajunge la un acord rapid. Dacă sectorul dumneavoastră ar transmite acest mesaj. Da, legislația europeană este o povară pentru noi, dar Uh, o acceptăm tocmai pentru a putea participa, pentru a putea avea în continuare acces la piața europeană. Deci, am aceste două întrebări, frontiera digitală și ce se întâmplă cu elementele pe care le alegeți sau la care sunteți dispus să renunțați din legislația europeană după ce vă retrageți din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, domnule Piver. Domnul Ertug are cuvântul acum. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu. Ultima propoziție a dumneavoastră, doamnă Murphy, cred că descrie foarte bine dilema cu care ne, ne confruntăm, și anume ca Republica Irlandei să nu devină o țară uitată. Grupul meu politic, social-democrat, va încerca să evite această situație, însă și cele spuse de domnul Piper sunt uh, adevărate pentru că lucrurile nu depind uh, nu doar de noi. Dacă lucrurile ar depinde doar de membrii Comisiei pentru Transport, soluția nu ar fi atât de dificilă, însă problema cu care ne confruntăm este că noi suntem subordonați intereselor uh, superioare a celor care uh, se ocupă de aceste uh, negocieri. Noi putem contribui cu lucrurile care țin de competențele noastre. Cu toate și în același timp, Um, nu poate fi acceptabil un aspect care a fost amintit deja, și anume alegerea unor, uh, unor părți uh, din acest complex imens care este uh, Brexitul pentru a încerca să le negociem în mod separat, ceea ce nu face decât să dăuneze întregii dezbateri, întregului fenomen și este vorba tocmai de această problemă a alegerii uh, Uh, elementelor favorabile pentru Regatul Unit și uh, în următoarele um, întâlniri vom discuta de, efect, de efectul, de impactul posibil uh, din acest punct de vedere și asupra altor state membre ale Uniunii Europene. În mod evident, nu ne dorim măsuri suplimentare birocratice, nu ne dorim proceduri suplimentare vamale. Dacă fiecare uh, dacă fiecare întârziere de două minute duce la formarea unor cozi de 27 de kilometri, este evident că este o, este o problemă. În același timp și regat, uh, Guvernul Regatului Unit trebuie să ne spună până în decembrie um, ce este dispus să uh, facă în mod concret. Deci nu putem uh, să părăsim această dezbatere totală când vine vorba de perioada de tranziție. Probabil va veni o perioadă de tranziție, însă ea nu va fi deloc uh, utilă dacă nu vom fi luat o decizie generală privind relațiile viitoare. Audierea de astăzi uh, este interesantă și importantă pentru noi pentru că ne ajută să înțelegem ce nu vă doriți. Cote, uh, proceduri suplimentare vamal, vamale, o povară administrativă birocratică superioară și este evident că vă doriți și o securitate din punct de vedere juridic. O să încercăm să ținem cont de toate aceste dorințe, însă, după cum am spus, nu, nu noi cei din Comisia de Transport suntem singurii care avem un cuvânt de spus. Mulțumesc, domnule Foster, eh, domnule Ertug, doamna Foster, aveți cuvântul. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc și eu experților pentru informația pe care ne-au furnizat-o. Aș dori să mă refer la cele spuse deja la uh, observațiile doamnei Murphy, nu numai cu privire la pachetul mobilitate, pe mare, pe bună dreptate se referă la el, pentru că e foarte cuprinzător. Și așa cum spunea și doamna președinte, uh, vom ține cont de aceste sugestii, pentru că sunt foarte importante. Am notat și alte domenii în care sunt uh, provocări uh, <clears throat> din partea irlandeză, Uh, sigur, aici intervină și uh, competențele Comisiei de Ocupare, pentru că va fi uh, vorba și de condițiile sociale, va fi o altă provocare să vedem cum cooperăm și acolo, pentru că <clears throat> când transporti bunuri pe mare, de exemplu, te afli într-o situație completă diferită decât pe cale terestră. În ceea ce privește observațiile domnului Hookham, ne-ați furnizat informații foarte pertinente, cifre, costurile uh, posibile și așa mai departe. V-ați referit și la calificările șoferilor, de exemplu. Apoi, uh, care este starea în care ne aflăm cu acordul transfrontalier? Nu cred că se va schimba prea mult situația. În orice caz, nu cred că guvernul britanic a dat uh, semnale că uh, intenționează să renunțe la regulile sociale. Situația este reglementată din punct de vedere juridic și nu se va schimba și în ceea ce privește calificările pentru șoferi și alte situații, nu cred că vor fi schimbări. Sigur că e necesar să clarificăm lucrurile, dar cred că situația va rămâne ca atare. Avem norme foarte bune în Regatul Unit și nu cred că niciun polician își dorește ca ele să fie uh, revăzute în jos. În orice caz, n-am primit niciun semnal uh, din partea guvernului în acest sens. Uh, știu că uh, discutați uh, cu toți, deci prin lobby-ul dumneavoastră, cu toți reprezentanții oficiali de la Ministerul de Transporturi și așa mai departe. Și aici sunt de acord cu domnul Kern, al treilea vorbitor. Va trebui să ajungem să găsim soluții. Știm care sunt provocările și uh, aici tot ne uităm la banii care ne vor costa uh, și nu numai banii, costurile pentru locuri de muncă, ocupare și așa mai departe. Eu nu sunt uh, pentru frontiere, pentru tarife uh, inutile și uh, aceasta este poziția britanică, dar în orice caz uh, miza o reprezintă voința politică și dorința de a coopera. Nu încearcă nimeni să obțină o afacere specială, un acord special. E un proces. E foarte important ca cele 27 de state membre și regatul întrunit să iasă bine din această negociere. Și acest obiectiv este clar pentru toată lumea. Uh, cred că rezultatul pozitiv e posibil și cred că reprezentanții industriei, asociațiilor uh, și așa mai departe ne vor ajuta să ajungem la o soluție. Deci vă rog să continuați să faceți lobby. În orice caz, din informațiile pe care le am, uh, vă pot spune că împreună cu colegii, colegii de la Westminster, dar și de la Parlamentul European, facem același lucru dezbaterea de astăzi sosește la momentul potrivit și, cel puțin din perspectiva Irlandei, mă bucur că uh, sunteți aici pentru că atrage atenția colegilor, dar și mie, asupra uh, importanței, importanței acestui uh, uh, flux liber de bunuri, uh, locuri de muncă uh, și așa mai departe. Și am uh, încredere că rezultatul va fi pozitiv și mulțumesc pentru contribuții. Mulțumesc, domnul Telicca. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamnă președinte, mulțumesc pentru aceste prezentări extrem de interesante. Aș dori să uh, repet ce s-a spus deja, uh, consecințele pentru mediul de afaceri. Noi, la comisia noastră, suntem conștienți de implicații pentru, implicațiile pentru mediul de afaceri și <clears throat> uh, am problema uh, o reprezintă faptul că omologii noștri nu sunt neapărat miniștri englezi. În al doilea rând, uh, e important ca Irlanda să uh, dobândească sprijin și recunoaștere. Acum, în ceea ce privește pachetul mobilitate, nu sunt de acord cu doamna președinte, respectiv că putem să amânăm la nesfârșit. Nu. Cred că Uh, miza este atât de mare, uh, problemele sunt atât de grave și acest pachet uh, conține măsuri din partea statelor membre naționale încât nu cred că, acum dacă e să fim realiști în, în ceea ce privește calendarul, nu cred că vom reuși. Deci e foarte important acum ca acest pachet mobilitate să intre în vigoare cât mai repede ca să aducă coerență, certitudine juridică și să avem o bază europeană și să nu discutăm la nivel de stat membru problema o reprezintă care sunt elementele din pachet care au impactul cel mai mare asupra Regatului Unit asupra Irlandei. Mă gândesc mai ales la modificări, amendamente, o perioadă de tranziție, mm, um, scutiri, derogări și așa mai departe. Deci pe noi ne-ar interesa poziția dumneavoastră, care ar fi cele două, trei priorități importante pentru acest pachet mobilitate tot în ce privește acordul. Avem această perioadă de tranziție. Orice se va întâmpla până la ieșirea Regatului Unit uh, e gestionabil. Deci, să zicem că luăm acum o perioadă de tranziție 3 ani. Având în vedere uh, negocierile în curs, nu cred că uh, e fezabil. Chiar dacă începem foarte repede negocierile, trei ani nu vor uh, ajunge. Așa cum spunea colega Foster, lobby-ul ne-ar putea transmite semnale uh, în legătură cu ce, ne, uh, ce, ce, ce așteptați de la noi. Pentru că nu cred că putem avea un scenariu din care, care să limităm implicațiile. Tot uh, în urma activității dumneavoastră de lobby m-ar interesa să știu care este răspunsul pe care îl primiți dumneavoastră. Uh, e clar că Regatul Unit uh, își dorește să rămână, să, să facă parte din piața internă, dar, mm, de exemplu, care că sunt implicațiile asupra Uniunii Vamale? Sigur că e o chestiune politică, înțeleg acest lucru, dar o ultimă observație cu privire la Irlanda am înțeles că există probleme economice și politice. Politica o reprezintă granița între Irlanda de Nord și Republica Irlandeză din motive numeroase, inclusiv uh, de securitate. Nu o să intru acum în detalii precum uh, uh, Good Friday Agreement, dar care este părerea dumneavoastră, doamna Murphy? Ar fi mai bine să avem o graniță Regatul Unit-Irlanda sau o graniță între uh, Republica Irlandeză și Republica de Nord. M- nu mă refer la uh, fluxul comercial între uh, Irlanda și uh, Regatul Unit. Mulțumesc. Mulțumim, domnule Telicca. Aș dori să fac o corectare. Nu știu dacă m-am exprimat greșit în ce privește pachetul mobilitate. Nu avem cum să schimbăm calendarul. Nu îl pot schimba pachetul mobilitate a fost lansat. Vom respecta calendarul. În acest pachet mobilitate vom încerca să includem sugestiile dumneavoastră pe care le-ați făcut și în această dimineață. Va trebui să avem acest proces de reflexie legat de pachetul mobilitate, dar calendarul nu se va schimba. Domnul Taylor, vă dau cuvântul. Vă rog să vă exprimați mai succint, pentru că am dorit ca și experții să ne dea răspunsuri la aceste prime întrebări. Domnul Taylor, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc membrilor panelului pentru că ne-au prezentat niște lucruri deosebit de interesante. E foarte util pentru noi să știm care sunt prioritățile dumneavoastră aș vrea să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră ce planuri ați făcut în cazul în care Regatul Unit chiar părăsește Uniunea Vamală. Ne așteptăm ca acest lucru să se întâmple în aprilie 2019. Cum vă pregătiți? Cum uh, planificați uh, această situație? Știu ce doriți, dar ce aranjamente veți face? Mai ales cu privire la uh, chestiunea frontierei irlandeze. Pentru că eu văd tot felul de probleme, dar nu mi se pare că există suficienți oameni de o parte și de alta canalului mânecii să caute soluții concrete și să-și dea seama care vor fi implicațiile. Mulțumesc, domnule Taylor. Domnul Lundgren acum are cuvântul. Vă mulțumesc! Bine ați venit! Bine ați venit, vreau să spun invitațiilor noștri. Mă bucur să o văd pe doamna Murphy, care este și ea conducătoare șoferiță pe tir. Și eu am fost șofer în urmă cu 30 de ani, după care am devenit om politic și până la urmă am ajuns în 2014 în Parlamentul European. Am fost primul șofer de tir ales deputat european. și știu foarte bine care sunt problemele în partea mai de est a Europei. Nu știm exact ce se va întâmpla după Brexit. Am senzația că uh, încă nu se știm bine care sunt pozițiile de negociere, nu înțelegem foarte bine ce vrea Regatul Unit. Parlamentul european tot încearcă să Um, facă presiuni, să, să ceară um, um, Regatul Unit să-și definească poziția. Noi, în continuare, ne simțim uh, dezamăgiți de această hotărâre pe care a luat-o statul britanic de a ieși din UE uh, și să vedem cum poate să fie funcțional Brexitul, mai ales pentru transporturi. În trecut existau aceste frontiere și controlele vamale. Și apoi am trecut la zona fără frontiere, să vedem cum putem să eficientizăm controlele vamale, pentru că, de exemplu, în, la unele frontiere pe, îmi trebuiau minim jumătate de oră înainte de a putea traversa frontiera, din cauza faptului că controlele erau lente. Eu cred că Regatul Unit și UE vor să ajungă la o soluție um, echilibrată. Eu prefer să rămân optimist Eu sper să se găsească soluții care să funcționeze de-a dreptul pentru sectorul transporturilor. Pentru că să nu uităm că este un segment um, foarte internațional. Aveți un plan B? Ați pregătit o strategie um, între dumneavoastră? Cum am spus, eu sunt plin de speranță. Uh, Sper să se găsească uh, soluții pentru toate punctele divergente între Regatul Unii și uh, UE. Reiau și eu întrebarea. Există un plan B? Întrebare de-a dreptul existențială. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ați anticipat în funcție de uh, diferitele scenarii? Pentru că ne-ați dat cifre care ne îngrijorează, mai ales uh, în ce privește accesul la piață, um, controlele vamale și această întrebare pe care a pus-o și domnul Lundgren, el spune, între dumneavoastră v-ați uh, consultat, ați prevăzut uh, o foaie de parcurs, un plan B, ce facem dacă nu se ajunge la un acord? Ce faceți? Domnul Marcus Piper Ați vorbit despre frontiera digitală. Cum va funcționa aceasta? Domnul Ertug a vorbit despre chestiunea Republicii Irlanda, care nu poate să <laughs> fie lăsată deoparte. Ați vorbit despre pachetul mobilitate și despre o perioadă de tranziție, dar perioada de tranziție nu noi o hotărâm. Ați avut discuții cu membrii guvernului britanic pentru a ști dacă această perioadă de tranziție va exista? Și un alt aspect important, situația șoferilor, la modul foarte concret. Ce se va întâmpla cu șoferii, chiar pe plan social, dacă nu va mai exista cadrul normativ um, în temeiul legislației europene. Vă dau două minute ca să puteți să răspundeți la întrebări, dar uh, apoi uh, veți mai avea ocazia să vă exprimați. Doamna Murphy, începem cu dumneavoastră. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru toate întrebările interesante și apropo de calendarul pachetului mobilitate, înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar din punct de vedere practic, eu nu am senzația că cineva chiar și-a pus întrebarea dacă puteți să întârziați sau nu. Bineînțeles că puteți să-l întârziați, pentru că peste tot avem un număr foarte mic de ca, um, șoferi de tir, mult prea puțin. Se vorbește foarte mult despre uh, dumping social și despre faptul că uh, uh șoferii Uh, nu pot să uh, se ocupe de încărcat descărcat uh, atunci când au o pauză de 45 de ore. Până la urmă, acești oameni sunt liberi să facă ce mm, doresc mi se spune că uh, oamenii uh, aceștia pot să doarmă într-un hotel, nu sunt obligați să doarmă în, în tir. Să știți că eu aseară am dormit într-un hotel unde mă costa 300 de euro pe noapte, dar n-am dormit. M-am uitat cu ochii în tavan și um, mă tot gândeam la una și la alta pentru că nu era patul meu, nu era nici măcar perna mea. Păi cine va plăti pentru uh, uh, nopțile la hotel ale șoferilor? Dacă nu mai vreți, poate să se odihnească în, în camion sau să facă altfel pentru a se odihni și nimeni nu verifică. Nimeni nu verifică uh, cum vor funcționa aceste soluții practice. Ele nu vor funcționa. Uh, regulamentul actual ce privește uh, uh tahigrafele sunt uh, dezavantajoase pentru Regatul Unit și Irlanda. Ne va fi um, nevoie de o zi suplimentară pentru a ajunge în centrul Europei din cauza Brexitului. E rău pentru mine, eh, ca și companie de transport, e rău pentru furnizori și e rău și pentru consumator, pentru că prețurile vor fi mai mari. Dacă vânzările nu vor crește, vom reveni în recesiune. Și dacă cineva mă întreabă care este planul meu B, atunci este uh, eu probabil că nu voi mai fi uh, patroană de companie de tiruri și voi deveni deputat european. Pentru că, sincer, nu știu ce plan ar trebui eu să am, domnule Taylor. Eu nu știu ce proceduri vamale vor exista, pentru că încă se vorbește despre ele, dar știu foarte bine că pachetul mobilitate va adăuga uh, probleme suplimentare la Brexit. Prea multe modificări dintr-o dată și Irlanda va fi țara cea mai afectată. Eu știu că un șofer din nord-vestul Irlandei trebuie să traverseze patru frontiere. Nu puteți să comparați cu Elveția sau cu Turcia sau Norvegia. Ei trebuie să traverseze o singură frontieră. Noi traversăm patru frontiere. Și ca și șofer, așa cum știți, domnule Lund Francesa, acest lucru este uh, cumplit. Și mai ales dacă te întâlnești cu un vamș sau un grănicer care este foarte prost format, habar n-are ce are de făcut. Încă nu se recrutează viitor vameș în, Irlanda. De câți ani nu mai există frontiere, uh, uh, n-a mai fost nevoie de acești uh, oameni și atunci când ați făcut regulamentul cu tahigrafele, uh, era o zonă fără frontiere. Acum Brexitul înseamnă din nou frontiere, dar va afecta doar Irlanda, nu va afecta Germania și Franța la fel. Noi trebuie să traversăm din Irlanda în altă Irlanda și apoi canalul Mânicii, deci vom suferi din cauza acestui dezavantaj. Să nu credeți vreun minut că uh, în, în calitate de deputați, nu puteți să întârziați pachetul mobilitate sau nu puteți să ștergeți anumite lucruri. Mulțumesc, simțim că vorbiți cu multă pasiune. Vom continua. Domnule Locman, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep prin a reacționa la o serie de comentarii și întrebări, dar cred că Observația cea mai importantă este următoarea. În următoarele săptămâni, uh, deciziile politice nu vor mai fi influențate doar de politicieni, ci mai ales de lumea uh, comerțului. Pentru că acum contractele sunt renegociate, noi contracte sunt semnate și toate acestea vor afecta uh, fluxul de bunuri Uh, și de mărfuri, începând cu 2019. Și asociația noastră, membre altor asociații, ne contactează și ne întreabă ce prețuri vom avea de suportat în funcție de diferitele scenarii Brexit. Și pentru că politicienii nu ne pot da un răspuns, atunci va trebui să luăm noi hotărârile și să facem noi presupunerile. Ceea ce înseamnă că, până la urmă, vor fi luate niște decizii în contextul comercial, pentru că companiile vor dori să continue să facă comerț, vor uh, continua să vrea să-și servească clienții. Deci, întrebările cu privire la planul B, domnule Taylor, iată, acesta este răspunsul și e clar că va există multe incertitudini companiile vor continua să se gândească întotdeauna la situația cea mai pesimistă cu putință. Să plecăm de la un hard Brexit, la un Brexit fără niciun fel de acord. Ceea ce înseamnă că companiile trebuie să facă în așa fel încât economia europeană să continue să se miște, să existe în continuare investiții și să avem proceduri care să ne permită să o scoatem la capăt din scenariul cel mai pesimist. Ar fi o tragedie, ar fi o risipă de bani, dar vor fi niște decizii cât se poate de raționale pe care le vor lua companiile, având în vedere incertitudinile și riscurile. Vorbesc despre următoarele săptămâni și sfatul meu către deputați este să aștepte uh, rezultatul Consiliului European de pe 13-15 decembrie și să se roage ca în sfârșit să se negocieze un acord. Un acord adevărat, o sens al cuvântului, în care toate aspectele pe care le-am evocat în această dimineață să fie incluse. Și răspunsul meu la ce a spus doamna Foster este că noi nu încercăm să nu se schimbe nimic. Nu! Vrem ca mm, puncte precum um, recunoașterea calificărilor șoferilor și a mm, autorizațiilor să fie luate în serios. E foarte bine să ai un acord uh, comercial, dar trebuie să putem uh, să permitem tuturor șoferilor care acum traversează frontiera să o facă și în continuare. Sprijin ideea că nu trebuie să revenim la epoca în care aveam controle de frontieră, uh, respectiv să se fie totul ca în 1992 toate uh, guvernele din EU27 vor fi afectate, asociația noastră a publicat uh, un document cu 10 puncte ca să vedeți cum putem să reducem cât mai mult povara administrativă și costurile legate de reintroducerea frontierelor. Nu e nimic nou Regatul Unit și statele UE în cadrul OMC uh, fac comerț cu multe alte țări în lume, deci nu e vorba numai despre frontiere, e vorba despre frecvența schimburilor, despre volumul de mărfuri transportate. E fezabil. Mm, lumea industrială este hotărâtă, dar avem nevoie și de voință politică. Merci beaucoup. <clears throat> Am... Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate observațiile, contribuțiile dumneavoastră și, dacă îmi permiteți, o să încerc să fiu cât mai succint și să repet cumva cele spuse de antevorbitorii mei și să mă acces pe trei aspecte cheie. În primul rând, întrebarea domnului Taylor. Care sunt uh, aranjamentele de care o să avem nevoie în urma Brexitului din punct de vedere, din punct de vedere al procedurilor vamale. Pentru domeniul nostru este foarte important că uh, uh, de fiecare dată când este verificat un uh, tir din punct de vedere vamal, acest lucru nu trebuie să se întâmple la frontieră aici într-un punct de, de, de vamă mai îndepărtat înainte de a ajunge la, la frontieră. Deci, ne dorim ca um, aceste, deci dacă aceste proceduri se vor desfășura la punctul de trecere a frontierei, cozile ar fi prea mari și uh, fluxul de mărfuri între Regatul Unit și Uniunea Europeană ar avea de suferit, în al doilea rând, în ceea ce, în ceea ce privește intervenția domnului uh, Piper privind uh, frontiera digitală. Este un aspect uh, important. Înțelegem că există noi evoluții din punct de vedere tehnologic pe care le acceptăm. Există noi abordări care pleacă de la riscul potențial în momentul în care este verificat conținutul unui unui uh, tir și încercăm să ne asumăm, să îndeplinim angajamentele pe care le-am făcut deja, după cum am spus, evoluțiile tehnologice sunt foarte rapide, ceea ce înseamnă o provocare și pentru legiuitori, pentru că deseori tehnologia evoluează mult mai repede decât uh, pot ține pasul uh, legiuitorii și deseori legile trebuie să rămân în urmă față de noile evoluții tehnologice. Și dacă există soluții tehnologice cu un preț uh, la un cost competitiv pe piață, nu cred că va fi vreo problemă să incorporăm noile elemente tehnologice, însă, până la urmă, nu este o decizie luată de, de, de sectorul uh, transportului, uh, transportatorilor rutieri. Aceasta retragerii Regatului din Uniunea Europeană. Și apoi, în ceea ce privește deciziile din, uh, din, uh, de, din decembrie, este, va fi foarte important ca uh, transporturile rutiere să aibă un, un rol prioritar în negocieri, în deciziile mm, viitoare. După cum s-a spus deja, pot să existe acorduri minunate privind relațiile viitoare, situația bunurilor uh, și așa mai departe, dar bunurile respective trebuie să ajungă la clienți. Mulțumesc pentru această premie, primă serie de răspunsuri. Dragi colegi, dacă mai doriți să adresați întrebări, aveți un minut maxim la dispoziție pentru că aș vrea apoi să avem timp suficient să uh, discutăm și cu membrii celor de-al doilea panel. Acum dau cuvântul doamnei McGuinness, care este prim vicepreședintă a Parlamentului European. Mă bucur că ați venit uh, la comisia noastră. Fiți binevenită, aveți cuvântul. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și la această, la această audiere la care particip pentru a-mi exprima sprijinul uh, vis-a-vis -vis de activitatea dumneavoastră, să exprim sprijinul uh, colegei Murphy. Știu că mulți, pentru mulți dintre dumneavoastră intervenția dumneavoastră a fost una uh, emoționantă, însă uh, ea ne demonstrează cât de important este accesul la uh, piața europeană pentru transportatorii rutieri din Irlanda. Însă nu putem să oferim un răspuns concret uh, decât după ce se va trece la următoarea etapă a negocierilor. Deci aș avea următoarea întrebare. Care este momentul uh, în care va trebui să luați anumite decizii? Eu nu prea sunt sigură că există un plan B de rezervă dacă nu știm în, în ce direcție se, va uh, îndrepta, se vor îndrepta relațiile viitoare. Însă, dragi colegi, vă pot spune din perspectiva Irlandei că există un sentiment profund de, ne, de, nelin, de neliniște și ne dorim ca sistemul actual să rămână și să nu fie schimbat în mod uh, profund. Meissner, à vous. Mulțumesc, doamna McGuinness. Doamna Meissner, vă mulțumesc. O să încerc să am o intervenție foarte, foarte scurtă. Mayred s-a referit la importanța relațiilor comerciale pentru Irlanda. Sunt de acord cu dumneavoastră. M-am întâlnit cu reprezentanți uh, din ministrul de, Ministerul de Transport din Irlanda și am o întrebare foarte simplă. În primul rând, știți care ar fi, uh, care ar fi costurile suplimentare pentru dumneavoastră în urma Brexitului? Și a doua întrebare, se poartă negocieri între ministrul de transport din Irlanda și restul Uniunii Europene, celelalte 27 de state membre ale Uniunii Europene, pentru că Irlanda nu trebuie să fie uh, pedepsită pentru retragerea Regatului din Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Anderson. Vă mulțumesc. Mă bucură faptul că s-a discutat și despre importanța standardelor și eu doream să Um, uh, insist asupra uh, acestui aspect. Contra celor, spuse de doamna Foster, eu nu cred că guvernul britanic uh, dorește respectarea acestor standarde. Politicieni uh, importanți au spus în mod repetat că nu este ceea ce își doresc. Un exemplu, domnul Ian Duncan Smith, un fost ministru a declarat că în momentul în care Brexitul va fi uh, realizat în 2019, vom putea reevalua modul în care legislația europeană are un impact asupra vieții cotidiene a cetățenilor uh, brit- uh, britanici. Deci Uniunea Europeană va trebui să fie foarte atentă în monitorizarea respectării acestor standarde, indiferent de modelul ales. Un acord de genul celui existent cu, cu Belveția sau alte tipuri de acorduri, uh, Uniunea Europeană va trebui să vegheze la respectarea acestor uh, standarde, așa cum a declarat și Michel Barnier. Pregătirea, uh, pregătirea, pregătirea profesională, respectarea timpului de lucru și așa mai departe. Și ar fi foarte important să știm care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de aceste standarde, indiferent, indiferent de uh, Uh, caracterul uh, viitor al acordului între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Mulțumesc, doamna Anderson. Doamna, domnul Van Dalen, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. Regret profund uh, faptul că am ajuns în această situație. Sper cumva că Brexitul nu se va materializa până la urmă, însă dacă totuși uh, se va materializa, sper că nu va fi unul uh, prea dur, pentru că nu doar uh, transportul rutier va avea de, de, de suferit, ci și pescuitul, transportul aerian, de exemplu, și aș avea două întrebări pentru domnul Hucam și pentru doamna Murphy. În primul rând, uh, întreprinderile evaluează, se gândesc la posibilitatea um, să-și uh, transfere, uh, să-și mute uh, sediile pe continent, de exemplu. În al doilea rând, ați menționat faptul că se pregătește o furtună perfectă și aș dori să vă întreb, vedeți o luminiță la capătul tunelului sau nu? Mulțumesc, doamna Lucașens, are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Cred că nu trebuie să uităm că Brexitul va duce la costuri uh, suplimentare pentru întreprinderile de transport uh, europene, dar și pentru cele din Marea, Marea Britanie, pentru că Relațiile comerciale între Uniunea Europeană și uh, Regatul Unit sunt de 8 ori mai importante decât uh, schimburile comerciale între Uniunea Europeană și Canada, de exemplu. Și există probleme uh, birocratice din acest punct de vedere și eu aș dori să știu care, care vor fi costurile care vor apărea pentru întreprinderile din sectorul transportului rutier și pentru consumatori în urma Brexitului. Apoi, am și o altă întrebare. Aș dori să vă întreb dacă considerați că noile principii privind cabotajul, uh, privind uh, recunoașterea calificărilor profesionale, uh, standardele sociale vor fi valabile sau ar trebui să fie valabile în Marea Britanie și după Brexit sau nu? Domnul Riche, mulțumesc. Trei observații și o întrebare într-un minut. Prima observație, Brexitul nu este o calamitate naturală, ci e rezultatul procesului politic din Regatul Unit. A doua observație, consecințele economice, dar nu doar economice, sunt foarte asimetrice între partea britanică și partea europeană, ceea ce explică de altfel și aplicarea diferentă uh, abordarea diferită uh, din ambele tabere. Apoi, în ce privește transportul, suntem uh, într-o politică de transporturi care depinde de uh, deciziile generale și de aceea uh, problemele în care ne aflăm astăzi. Și o întrebare, iată, nu vă răpesc nici măcar un minut, aș dori să știu dacă experții consideră că Brexitul le aduce vreun avantaj sau vreo oportunitate. Monsieur Van de Camp, la, la, la parole est à vous. Domnul Van de Camp. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi facem parte dintr-o uh, minoritate care în continuare nu crede că Brexitul se va întâmpla. Nu știu dacă acest lucru este adevărat sau nu. Oricum, aș dori să îl întreb ceva pe domnul Hucam. Uh, continuați acțiunile de lobby pentru a opri Brexitul um, și, în al doilea rând, nu considerați că um, am avea nevoie de o perioadă de tranziție mai îndelungată, care poate uh, ne-ar ajuta să um, reducem uh, daunele politice uh, posibile și pentru a răspunde domnului Murphy. Sunt de acord cu doamna McGuinness, trebuie să facem tot ceea ce ține, ce ține de noi pentru a pentru a ajuta Irlanda, însă dacă uh, amânăm pachetul mobilitate, am avea și mai mult de suferit. Mulțumesc, domnule Van de Camp. Domnul Kramer, un minut. Vă mulțumesc. Am două întrebări. Există relații ale Uniunii Europene cu state terțe, cu Norvegia și Elveția și sunteți de acord cu aceste ă, reglementări pentru că ă, aceste reglementări ar trebui să intre în, în vigoare nu pentru că Regatul Unit dorește să economisească uh, anumite costuri. Și uh, susțineți această idee, introducerea acestor reglementări și în Regatul Unit, astfel încât uh, Regatul Unit, după ce părăsește Uniunea Europeană, să fie tratat așa cum este tratată Nor- uh, Norvegia și Elveția. Și ultima întrebare. Ce se întâmplă cu uh, tunelul uh, care leagă continentul de Regatul Unit? Alors, vous avez vu le, le nombre hein, de, de questions. Ați văzut ce multe întrebări ați primit. E greu să răspundeți într-un timp atât de scurt. Și unele întrebări aș vrea să le reiau. Întrebarea doamnei Măghines. Ne-a vorbit despre climatul de nesiguranță, despre ce anume a devenit insuportabil pentru dumneavoastră ca în sfârșit să contraatacați, pentru că nesiguranța e ca să spun așa, la ordinea zilei. Multă lume a întrebat cât ne va costa, cât ne va costa Brexitul pe noi toți, transportatori, consumatori. Și în spiritul provocării reiau și întrebarea domnului Iriche, <laughs> care sunt avantajele Brexitului? Și, așa cum spunea domnul Van de Camp, pentru că nici el nu crede, <laughs> nu crede că Brexitul într-o zi se va întâmpla, și dumneavoastră, sectorul, uh, faceți un lobby împotriva Brexitului sau din potrivă sunteți sigur că se va întâmpla? Întrebări la fel de importante toate și dau din nou cuvântul doamnei Murphy, două minute. Vă mulțumesc, vă mulțumesc uh, tuturor și aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei McGuinness, un prieten apropiat al asociației noastre. Mulțumesc și doamnei Clun și celorlalți membri ai Comisiei Tran care ne informează atât de bine în legătură cu ce se discută în Europa. Și pentru a-ți răspunde, Mayred, Brexitul pentru transportatorii uh, irlandezi deja a avut loc. Fluctuația de 20% a, uh, a monedei a, a însemnat că um, transportatorii din uh, nordul Irlandei deja au un deficit de 20%. Brexitul deja ne cauzează probleme majore. Se întâmplă acum, uh, când discutăm. 20% din uh, din uh, operatorii de transport își desfășoară activitatea cu o marjă de profit de 2-3%. Deci puteți să înțelegeți de ce suntem atât de îngrijorați vis-a-vis -vis de sectorul nostru. În ceea ce privește relațiile cu uh, uh, Ministerul de, de Transport și dacă Ministerul de, de Transport din Irlanda se consultă cu alte ministere de transport din Uniunea Europeană. Noi am discutat cu toată lumea, am uh, publicat deja un document privind Brexitul la începutul anului 2017 care estimează o întârziere de 4 ore de costurile pentru o întârziere de, de 4 ore foarte mari. Eu ar trebui să renunț la activitatea mea dacă aș avea costuri suplimentare. Am o întreprindere mici, mică și mijlocie cu 4 tiruri, două pe, pentru două din, din uh, acestea nu am uh, șoferi și uh, este vorba de o pierdere, de exemplu, pentru Ministerul de Finanțe de sute de mii de euro dacă îmi închid afacerea. Și dacă îmi schimb, îmi mut afacerea în altă țară europeană, acest lucru nu va aduce niciun fel de avantaj. Uh, Irlanda este afectată în plus și de efectul de, um, de valorizării uh, lirei uh, sterline și standardele existente în acest domeniu sunt înalte, standardele care trebuie să fie respectate. Nu cred că Regatul Unit va reduce aceste standarde, mai ales când vine vorba de siguranța transportului rutier. Domnul Van Dalen m-a întrebat dacă aceste întreprinderi se vor muta. Ei bine, nu. Eu ca o întreprindere mică și mijlocie, nu pot permite uh, această mutare, nu pot să-mi uh, permit costurile birocratice ale unei asemenea uh, mutări. Uh, cum pot să-mi permit, de exemplu, să traduc contractele uh, încheiate cu șoferii în alte, în, în limbi străină? Nimeni nu mă compensează pentru aceste costuri. Uh, mă voi adresa ambasadei să-mi uh, traducă contractele respective. Da, și acolo și, și acest lucru aduce cu sine uh, costuri. Deci toate aceste elemente au un impact practic pentru viața noastră uh, cotidiană. Și povara uh, reglementării, povara administrativă este foarte importantă. Și întrebarea pe care trebuie să ne punem cu toții după Brexit este de ce s-a întâmplat și dacă uh, ne dorim ca o altă insulă să părăsească uh, Uniunea Europeană pentru că povara um, este atât de mare și de fiecare dată când mergem înspre est, acest lucru ne uh, costă foarte mulți bani. Aceasta este perspectiva Irlandei. Domnul Hockman acum. Mulțumesc. Aș dori să susțin cele spuse de uh, Verona Murphy la Asociația Transportului de Mărfuri, nu uh, a existat o cerere pentru a revizui legislația de transporturi. Membrii noștri, toți uh, care se ocupă de operatorii de, deci operatorii de transport, că e vorba de transportul de călători sau de mărfuri, spun că e nevoie de uh, un transport eficient, durabil și așa mai departe. Uh, de fiecare dată când au fost puse în aplicare noile reglementări, uh, Uh, negocierile de aici și de la Consiliu, uh, noi uh, ne dăm seama că ne dorim ca situația actuală să rămână în vigoare. Deci este foarte important ca recunoașterea reciprocă acestei situații să fie recunoscută, deci consfințită juridic și să continue și după Brexit. E un aspect mai degrabă tehnic dar în orice caz e nevoie de această recunoaștere juridică. în legătură cu costul Brexitului, uh, de exemplu, care vor fi tensiunile la graniță. O liră sterlină uh, pentru o mașină va fi costul stând la coadă fără să facă nimic. În legătură cu cozile de care vorbeam uh, aici, vă dați seama că se vor arunca foarte mulți bani pe fereastră, vor fi rosiți dacă am putea să punem capăt presitului. E foarte important să înțelegeți că în uh, mediul de afaceri în general și Asociația Transportului de Mărfuri recunoaște, așa cum s-a spus înainte, că a fost votul alegătorilor britanici nu industria, nu uh, Camera de Comerț a luat poziție în acest sens, dar în orice caz, ce vă pot spune e că uh, noi încercăm să identificăm uh, consecințele Brexitului, mai ales al unui Brexit uh, dur asupra transportului și asupra uh, eficienței lanțului de aprovizionare europeană. Așa cum spuneam, nu este doar o problemă pentru Regatul Unit, ci și pentru Uniunea Europeană cu 27 de state membre. Acum, pe o notă pozitivă, sunt avantaje pentru Brexit? Da, sunt. Pentru că nu cred că Asociația de Transportului de Morfuri ar fi avut ocazia să vină aici la Parlamentul European și să vă spună Uh, cât de minunată este munca pe care o face uh, industria de aprovizionare în Europa, pentru a aproviziona Europa. Deci, avantajul pentru mine este că dumneavoastră, colegii dumneavoastră, vă interesați mai mult între timp uh, de uh, uh, această eficiență a lan- lanțului de aprovizionare și ne sprijiniți. Mulțumim, domnul Kern, acum aveți cuvântul. în legătură cu întrebarea domnului Riche și avantajele Brexitului. Membrii noștri sunt îngrijorați. Avem de-a face cu o provocare pe care, cu care nu ne-am confruntat până acum. Deci uh, aceasta generează foarte multă incertitudine, multă confuzie și datorită ritmului lent în care avansează negocierile. e o sursă de îngrijorare pentru noi, deci noi nu vedem niciun avantaj pentru industria noastră din uh, Brexit. Deci uh, un prim răspuns. Doamna Lukashevska mi-a spus o întrebare legată de cabotaj. Dacă se va abota, uh, dacă regulile pentru cabotaj, cele actuale în Europeană, se vor aplica după Brexit sau vor fi țările, regulile aplicate pentru țările terțe. Uh, deci tot, tot ce se va hotărâ cu partenerii britanici uh, va face obiectul uh, unor acorduri bilaterale, mai ales în ce privește licențele. Va trebui să vedem cum evoluează și în acest domeniu situația, dacă întreprinderile ne vor părăsi. Cred că situația întreprinderilor în acest domeniu nu este diferită de cea Uh, din alte domenii. Dacă ești uh, un uh, IMM, de exemplu, o afacere de familie, sigur îți va fi greu să începi o activitate în alt domeniu. E mai greu decât pentru o companie mai mare. Deci nu exclud ca marile companii să plece în alte țări ca rezultat al Brexitului. În al doilea rând, noi am acceptat rezultatul primului referendum cu toate pagubele pe care ni le-a adus. Vom încerca să luptăm pentru înlesnirea comerțului și pentru dezvoltare durabilă, așa am făcut de la început și vom continua încercând să atenuăm cât mai mult uh, uh pagubele. Doamna Murphy, pentru o completare acum, ca să mă întorc. Singurul avantaj din punctul nostru uh, de vedere e că vom reintroduce duty free-urile. Mulțumim uh, foarte mult uh, uh, experților noștri, vă rog să-i aplaudăm. Am terminat cu prima dezbatere. Mulțumesc foarte mult pentru calitatea intervențiilor, pentru experiența pe care ne-ați împărtășit-o și mai ales pentru că ne-ați confirmat că nu sunt avantaje legate de Brexit. Ne-ați vorbit despre preocupările, despre incertitudinile dumneavoastră aceste noi tarife vamale, majorări, majorări legate de taxele administrative, apoi problemele legate de control, Uh, cozile, uh, ambuteiajele și așa mai departe. Va trebui să ținem cont de toate aceste aspecte, dar nu vă îngrijorați. Și noi uh, urmărim de aproape aceste negocieri. Din păcate însă nu putem face nimic concret. Pentru că ne aflăm ca, în aceeași fază ca și dumneavoastră. Ne pare rău că negocierile bat pasul pe loc, dar nu ne aflăm decât în prima fază de negociere. E greu să anticipăm următoarele faze. În orice caz, ușa noastră vă rămâne deschisă și veți putea oricând să vă exprimați la noi dacă doriți. Mulțumesc. Acum aș dori să îi rog pe experții din, ace- din a doua rundă de dezbateri să vină la prezidiu cât mai repede. Notre agenda sur le trans... Vom trece acum la transportul feroviar. Thanks for having us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 Allez. Okay. <laughs> Allez, nous continuons. Continuăm acum mm, cu dezbaterea privind uh, consecințele Brexit, mai ales în domeniul transportului uh, feroviar. Îmi revine onoarea, plăcerea de a ura bun venit uh, unor experți pe care îi cunoaștem foarte bine, domnul Jagunot, președinte Eurotunel. Vă mulțumim pentru prezență. domnul, domnul Libor Lohman, director executiv de la Comitetul European al sectorului transportului feroviar. Mulțumim uh, și dumneavoastră pentru prezență. Doamna Laura Wright, reprezentanta Rail Delivery Group, uh, transportul de mărfuri, uh, o chestiune foarte importantă pentru această a doua rundă de dezbateri. Ca și prima dată, o să vă dăm șapte minute ca să vă faceți prezentarea pentru a ne prezenta, uh, din punctul dumneavoastră de vedere, consecințele și implicațiile uh, uh, Brexitului și apoi să ne faceți și sugestii cum credeți că Comisia de Transporturi și Uniunea Europeană ar putea să procedeze pentru a atenua efectele negative în domeniul transportului uh, rutier am vorbit despre aceste consecințe negative, cred că e la fel și în domeniul transportului uh, feroviar. Vă dau cuvântul, doamnă Wright, în primul rând, uh, timp de șapte minute. Vă rog, aveți cuvântul. Very much. Um, thank you for the invitation to speak to you. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru, pentru invitație. Sunt uh, reprezentanta uh, Mm, rail uh, Delivery Group. Noi ne ocupăm uh, de uh, companiile din domeniul transportului de călători și de mărfuri. Transportul feroviar e foarte important în economia britanică, angajează cam 240.000 de persoane, Uh, permite transportul a 2,4 milioane de călători și uh, transportă tone de mărfuri anual. Și acest lucru se vede în fiecare colț din Regatul Unit. Aceste statistici se multiplică în statele membre din Uniunea Europeană. Uh, e un sector pentru că intervin exportul și importul de bunuri și de servicii, transporturile transfrontaliere. Noi Mm, având în vedere că asigurăm legătura uh, concretă cu, uh, con- cu, cu continentul uh, european, uh, ne-am dorit uh, să avem trei priorități pentru negocierile bretici. În primul rând, accesul la piață, apoi un transport transfrontalier fără probleme și apoi ocuparea în acest domeniu. În ce privește accesul reciproc pe piață? Pentru noi, al patrulea pachet rutier Uh, reprezintă cheia succesului pentru transportul feroviar. Trebuie să deschidem piețe, să, piețele, să stimulăm uh, inovarea. Apoi trebuie să uh, salutăm uh, uh, investițiile pe care companiile de transport internaționale le-au făcut în Regatul Unit însă uh, companiile britanice își uh, sporesc uh, prezența și în Europa continentală și dorim să ne asigurăm că aceste companii au acces la piețele existente liberalizate, astfel încât să ne putem exporta și experiența. Sigur că acum se negociază Brexitul la nivel cel mai înalt, dar noi suntem pentru concurență pentru, pe, pe piețe Apoi, în ce privește transportul uh, transfrontalier fără probleme. S-a discutat în această dimineață de partea rutieră, însă uh, tunelul de, pe Martea, uh, de sub Marea Mânecii este foarte important. Acest transport transfrontalier este foarte important în domeniul feroviar, chiar dacă Regatul Unit primește statut de țară terță. Tremurile, trenurile trebuie să respecte tehni, ă, standardele tehnice recunoscute de către Regatul Unit și Uniunea Europeană. Ă, ca și în domeniul ă, rutier, trebuie să se recunoască licente, licențele mecanicilor de locomotivă, să se facă recunoașterea în Franța, Belgia și în celelalte state membre. În ceea ce privește managementul de infrastructură, e foarte important ca această recunoaștere reciprocă a acestor licențe, președinta o întrerupe pe vorbitoare. Ați putea să citiți puțin mai încet, vă rugăm. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Știu că le fac viața grea a interpreților. Uh, operatorii nu își doresc aceste standarde tehnice să se schimbe. Deci e foarte important ca recunoașterea reciprocă a uh, licențelor de uh, transport să continue. Nu știm uh, cum va arăta Brexitul, dar în cazul în care licențele de operare nu mai sunt recunoscute reciproc și nu există un plan de urgență, atunci s-ar putea să avem și probleme. De exemplu, fără recunoașterea reciprocă a carnetelor de șofer, Uh, conductorii de locomotivă de, pentru trenurile de mărfuri ar trebui să dețină două uh, licențe ca să poată să iasă în afara granițelor. Dar noi credem că putem găsi și soluții prin cooperare. Mem, deci, uh, companiile britanice pot să exporte bunuri fără uh, declarație de origine, uh, fără controle veterinare sau de uh, sănătate. Uh, de aceea a existat acest proces simplificat pentru bunuri de ambele părți ale tunelului și toate bunurile care uh, sunt transportate prin acest tunel reprezintă un uh, sfert din uh, fluxurile comerciale între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Fără investiții în infrastructură, în oficiile vamale și în tehnologii, precum scanarele uh, VACIS, uh, impactul uh, asupra uh, rețelei britanice va fi uh, foarte uh, negativ, ceea ce va avea un efect uh, în lanț asupra altor domenii de activitate. În ceea ce privește locurile de muncă, uh, trebuie să ne gândim uh, la colegii europeni foarte talentați care s-au mutat în Regatul Unit. 41.000 de persoane lucrează în acest domeniu al sectorului transportului feroviar. Intervin în lanțul de aprovizionare Uh, companiile europene pot să trimită uh, uh, personal în Regatul Unit pentru o perioadă de la trei luni până la mai mulți ani. E important să menținem această posibilitate. De exemplu, există șoferi care sunt poligloți uh, care sunt cetățenii ai altor uh, state membre din Uniunea Europeană și ei trebuie să continue să poată să lucreze la companiile Eurotunel. Apoi, trebuie să putem să avem uh, schimb de competențe, sigur, prin proiecte între mai multe țări. De exemplu, Crossrail este cel mai important proiect de infrastructură din Europa. Angajează 15.000 de persoane, a început în 2009 cam 15% uh, din angajații Crossrail fac parte din uh, celelalte state membre. Uh, toți au competențe, experiență pe care le pun în slujba acestor proiecte de infrastructură în Europa. Trebuie să folosim această mână de lucru foarte bine formată. Trebuie să-i permitem să crească. E foarte important pentru sectorul feroviar, nu numai pentru o piață competitivă în acest domeniu, ci și pentru a avea schimb uh, de experiențe pentru proiecte uh, tot mai interesante. În concluzie, Industria feroviară din Regatul Unit uh, se angajează să coopereze cu colegii de la Bruxelles și cu colegii de la ministerele britanice. Ne dorim ca să, să continue acest proiect al unui spațiu feroviar unic european. Sper că n-am vorbit prea repede. Cel puțin a doua parte vă mulțumesc foarte mult, spune vorbitoarea. Mulțumim pentru această intervenție. Continuăm cu domnul Lockman. Aveți cuvântul șapte minute. Vă rog. Thank you, Madam Chair, and, uh... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Bună dimineața tuturor. Am uh, onoarea să continui această dezbatere după intervențiile colegilor din domeniul uh, rutier. Acum o să discutăm preocupările legate de domeniul uh, transportului feroviar și Lora a prezentat aspectele principale pe care trebuie să le, să le discutăm. CER reprezintă majoritatea întreprinderilor europene care se ocupă de transportul feroviar pe continent și um, în uh, Regatul Unit. Care sunt uh, preocupările noastre? În primul rând, mulțumită dumneavoastră și mulțumită eforturile, eforturilor dumneavoastră din ultimele uh, decenii, am reușit să creăm o zonă unică europeană de reglementare și ne dorim să continuăm uh, această tendință. Pentru noi, această zonă nu înseamnă extinderea ei înspre statele candidat din est sau din sud-est, ci și păstrarea cadrului de reglementare obținut deja și în uh, relațiile cu Regatul Unit. Cred că aceasta este premisa de la care pornim noi pentru viitor, pentru că securitatea juridică va fi posibilă astfel și după materializarea Brexitului. Accesul la piețe, nu o să repet cele spuse deja de Laura, există un acces reciproc uh, în, pentru operatorii de pe continent și pentru cei britanici și ne dorim ca acest uh, acces să continue pentru că este în uh, avantajul uh, clienților noștri și acest acces nu trebuie să aibă de suferit. Fie că este vorba de transport, uh, transportul de pasageri sau de mărfuri, acest acces trebuie să continue și avem nevoie de o cooperare bună între autoritățile de reglementare de pe ambele părți ale canalului Mânecii pe viitor. Mobilitatea angajaților. Ce s-a, ce, cele afirmate de, nu trebuie să uităm cele afirmate de colegii noștri din transportul uh, rutier. Libera circulație a angajaților este importantă, pentru că dacă nu, Europa va avea de pierdut din punctul de vedere al competitivității, dacă nu va profita de talentele de, de pregăti, pregătirea extraordinară a celor uh, activi în acest domeniu, din punctul de vedere al, al uh, normelor tehnice. Am uh, început punerea în aplicare a zonei unice feroviare europeană din punct de vedere tehnic, transpunând directivele privind interoperabilitatea și recurgând la competențele agenției europene. În același timp, ne confruntăm cu risc, riscul creării unei noi frontiere cu, regat, cu Regatul Unit. Deci, Uh, ce vom face în, când uh, punem în aplicare al patrulea pachet uh, feroviar din punct de vedere tehnic. Același lucru trebuie reflectată și în Regatul Unit pentru a fi respectat principiul recunoașterii reciproce pentru recunoașterea um, permiselor de conducere a mecanicilor uh, de locomotivă, de exemplu, pe viitor, să există o bună co- uh, cooperare între Regatul Unit și Uniunea Europeană din punctul de vedere Agenției Europene Fero- uh, Feroviare și când vine vorba de cooperarea între experți experții care vor monitoriza punerea în aplicare a acestui regulament. Este ceva inevitabil, pentru că dacă nu, o să ajungem în situația în care uh, munca din, ultimii, din, ultimii, din ultimele decenii va, va deveni inutilă. Un alt aspect uh, relevant și pentru dumneavoastră, după prezentarea de către Comisia Pachetului de Mobilitate și directiva privind modurile intermodale de, de, de transport, nu trebuie să pierdem din vedere și competiția în acest domeniu al transportului intermodal. Pentru că doar așa vom putea să păstrăm rolul transportului feroviar de până acum sau chiar să-l extindem și mai mult. Și suntem conviși că va fi posibil o înțelegere reciprocă și pe, pe, pe viitor. În ceea ce privește procedurile vamale și uh, trecerea frontierelor. Nu știu dacă mai pot adăuga ceva pe lângă cele spuse deja de colegii din uh, uh, panelul uh, anterior. Știu că imediat după mine se va discuta și situația tunelului de sub canalul Mânecii. Trebuie să continuăm să ne desfășurăm activitățile fără întreruperi prea importantă, care ar fi dezastruoasă pentru economia Uniunii Europene și economia Regatului Unit. Cercetare și inovare, apoi. Am avut nevoie de decenii pentru a ajunge la un program numit Shift to Rail, transferul uh, înspre uh, căile ferate, în care am investit atât de multe eforturi și atât de multe uh, fonduri. Uh, deci și pe viitor uh, trebuie să există o contribuție atât din partea Regatului Unit cât și din partea Uni- uh, Uniunii Europene la aceste programe și colegii din Regatul Unit trebuie să poată să continue să participe la cercetări, la activitatea de cercetare în domeniul uh, feroviar și pentru a ne păstra competitivitatea pe plan global. Și în fine, acorduri uh, tranzitorii, că toate cele spuse până acum uh, Uh, ar trebui să, să fie și puse în aplicare. Dacă într-adevăr ne dorim o zonă unică feroviară europeană, avem nevoie de, de un acord tranzitoriu până când uh, vom avea un acord uh, bilateral care să schimbe regulile, însă să nu reprezinte un blocaj în fața reglementării actuale și uh, care să ne permită să facem față viitorului, indiferent de ce ne va aduce acesta. Vă mulțumesc, domnule Lochman. Și dau acum cuvântul domnului Gunon, vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că Um, consacrat timp și atenție tunelului uh, pe sub uh, canalul Mânicii. A fost uh, creat în urma tratatului internațional semnat în urmă cu 30 de ani și anume s-a dorit ca acest tunel pe sub um, canalul Mânecii să aibă un statut aparte și funcționarea tunelului nu trebuie să fie afectată de Brexit sunt, uh, e vorba despre un tunel construit la 100 de metri sub nivelul mării. Este cea uh, mai lungă autostradă feroviară din lume la această adâncime, deci uh, prin canal, prin tunel, mă scuzați, pot să circule și mașini și trenuri. A fost inaugurat în 1994. Eurotunel este concesionarul uh, acestei uh, tunel. Este o societate cotată la bursă pe care am onoarea să o prezidez și printre investitori avem toate fondurile de infrastructură mondiale. Întreaga lume se va uita la felul în care Brexitul va afecta sau nu tunelul acesta și este prima dumneavoastră răspundere aici la Parlamentul European. Să vă gândiți la statutul aparte pe care îl are acest tunel cu atât mai mult cu cât uh, cu riscul de a contrazice ce a spus uh, antevorbitarea, tunelul pe, um, pe sub canalul Mânecii este o frontieră terestră. Putem să trecem cu piciorul prin acest tunel. Deci acest tunel reprezintă o frontieră terestră între Europa și Regatul Unit. Și încă un lucru, vedeți pe acest uh, diapozitiv, de când a fost deschis tunelul, uh, Sute de milioane de pasageri, de mașini și de mărfuri au traversat tunelul. A devenit o legătură vitală. Aș vrea să insist asupra cifrelor din 2016. În ce privește valoarea uh, mărfurilor, 116 miliarde de euro au tranzitat prin tunel ceea ce reprezintă 25% din totalul schimburilor comerciale între Regatul Unit și Europa continentală. Și toate țările din Europa continentală sunt vizate aici, pentru că 62% din exporturile către Regatul Unit trec prin tunel. Un alt mesaj apropo de negocierile despre Brexit. Dacă uh, puneți în pericol acest flux considerabil de mărfuri între Regatul Unit și Europa 27, acest lucru va afecta furnizorii și companiile de transport și pasagerii din întreaga Europa. E ca și cum uh, nu ați înțelege că cel care are 62% cotă de piață suferă mai mult decât cel care are restul de 30 și ceva la sută. Uh, consecințele în ce privește locurile de muncă, uh, Uh, vor fi enorme și mm, tot ceea ce presupune acest lucru. Nu vorbim suficient despre acest lucru și mă bucur că am ocazia să vorbesc despre aceste realități la Comisia de Transporturi. De fapt, Brexitul și tunelul pe sub canalul Mânecii uh, vor afecta mai mult Europa celor 27 decât Regatul Unit. Să nu uităm și faptul că acum avem acest sistem de mesagerie rapidă care se dezvoltă rapid uh, și va fi mult mai simplu ca aceste mărfuri să treacă prin tunel și nu pe calea aeriană, pentru că costurile pentru transportul aerian sunt foarte mari pentru uh, mărfurile care uh, sunt foarte voluminoase. Zi de zi ce se întâmplă? Un milion de colete tranzitează pe zi. E vorba despre 100 de kilometri de uh, camioane în convoi care trec în fiecare zi prin tunel. În jur de 10.000 de camioane. Deci 200 de kilometri de șiruri de camioane care trec non-stop prin tunel. Comisia de Transporturi a venit să viziteze la fața locului și cred că i s-a părut de-a dreptul fascinant. Invit pe toți deputații sau persoanele aici prezente să vină să viziteze. Trebuie să vedeți ca să credeți este considerabil. Ce înseamnă acest lucru? Că dacă cumva se întrerupe acest flux, se ajunge la o, o tromboză, la o paralizie pentru Belgia, Franța, Luxemburg și toate industriile care furnizează mărfuri către Regatul Unit. E mai degrabă o problemă a Europei decât o problemă a Regatului Unit. Ca să putem să absorbem aceste volume enorme de trafic, avem nevoie de o fluiditate maximă, de unde problema cu aglomerația. În prezent avem un sistem de frontiere juxtapuse, franco-britanice, pe teritoriul francez. Eurotunel poate să primească vreo zonă orice zonă de, pentru efectuarea formalităților vamale, pentru că noi avem mijloace informatice foarte evoluate, deci putem să garantăm această fluiditate. Europa nu își poate permite să încetinească traficul în tunel, pentru că acest lucru ar avea niște consecințe enorme, nu numai ce privește locurile de muncă, ci și, ce privește poluarea. Închipuiți-vă cozi de uh, sute de kilometri de camioane care așteaptă și care poluează și acest lucru vă va fi reproșat. Uh, transportul uh, și mediul sunt, nu așa, chestiuni primordiale pentru dumneavoastră. V-am vorbit despre această legătură fixă uh, via Canalul Mânecii și care este a doua frontieră terestră între Regatul Unii și cele 27 de state membre. Există o reglementare unică, această specificitate trebuie păstrată. Nu puteți altfel, nu poți să schimbi această reglementare pentru că e vorba despre un tunel care v-am spus care se află la 100 de metri sub nivelul mării. Ar exista adevărate catastrofe catastrofe feroviare, eventual și victime. Trebuie ca toate resursele informatice să ne permită să uh, efectuăm controle vamale, dar care să fie rapide, fluide. Trebuie să ne mișcăm cât mai repede cu putință ca să vămuim, dacă e nevoie, camioanele și pentru a uh, controla pasagerii. Este vital. Avem cu toții această răspundere, o răspundere colectivă și rog Parlamentul European să intervină și uh, rog și Comisia Transportul să o facă, deși știu că o faceți deja, deci să interveniți pe lângă negociator și să le spuneți 62% dintre exporturi și un sfert din fluxurile comerciale Regatul Unit UE trec prin acest tunel. Nu vă puteți permite să um, distrugeți acest succes care durează de 30 de ani. Mulțumesc frumos, domnule Guno, să nu distrugem ce a fost construit cu o dorință comună. Este mesajul dumneavoastră cât se poate de clar și care, bineînțeles, uh, um, ilustrează și neliniștile dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru cele trei intervenții. Ne-ați vorbit despre uh, consecințe asupra Europei uh, intermodale, asupra locurilor de muncă și cum facem ca să schimbăm legislația fără să uh, revenim la uh, situația de acum 30 de ani. Ne-ați dat cifre, cifre de dreptul impresionante. 240.000 de persoane care lucrează în acest sector. Ce facem? Ați pus 41.000 de salariați europeni care lucrează. Și ce facem? Cu, modificăm toată legislația? Și ați spus că astăzi funcționează tot ceea ce a fost uh, pus în aplicare funcționează. Deci de ce să uh, distrugem în mod brutal tot ceea ce funcționează. Am să dau cuvântul colegilor. Domnul Marcus Piper, mai întâi. Aveți două minute. Nu cred că o să am nevoie chiar de două minute, pentru că cifrele prezentate, aceste informații au fost atât de clare, încred că atunci când vine vorba de permisele de conducere pentru mecanicii de locomotivă și toate aspectele tehnice legate de al patrulea pachet feroviar uh, ar trebui să fie uh, rediscutate. În politică, cred că trebuie să fim suficient de responsabili pentru a renunța la anumite dezbateri. Uh, nu cred că putem ajunge la o situație atât de catastrofală în legătură cu situația eurotunelului. Anumite lucruri cred că totuși trebuie să nu fie politizate. Cred că vom putea să găsim uh, soluții rezonabile. Uh, responsabilitățile revin atât britanicilor cât și europenilor din, uh, din acest punct de vedere. Ismail, mulțumesc. Cred că chestiunile sunt comparabile cu problemele din transportul uh, rutier. Eu cred că cea mai importantă provocare se va referi la uh, formalitățile uh, vamale și s-ar putea să găsim o soluție din, din punct de vedere tehnologic. Aș mulțumi tuturor celor care ar veni cu, o, cu propuneri concrete din acest punct de vedere. Dacă nu, revin la ceea ce am spus deja, avem nevoie de o negociere cuprinzătoare a tuturor aspectelor, ceea ce tocmai se desfășoară este o negociere condusă de domnul Barnier. Mi s-ar părea păcat, pe de altă parte, ca ceva deja discutat uh, um, deciziile legate de coridoarele um, europene uh, transeuropene. Avem uh, diferite coridoare între nordul și sudul Europei și dacă este să vedem ce se întâmplă cu legăturile feroviare, de la Calais se poate ajunge până în, uh, până în nordul uh, Sc- Scoției și ar fi foarte păcat dacă punerea în aplicare acestui coridor ar fi Uh, împiedicată până în 2030. Uh, Deja au fost uh, planificate fonduri importante pentru traseul respectiv și este evident că avem nevoie de o soluție, însă pentru acest lucru și uh, guvernul britanic trebuie să-și schimbe uh, poziția de, de negociere. În rest, situația este cea care este, una dificilă. Mulțumesc, domnule Artuc, doamna Foster. Vă mulțumesc foarte mult și mă bucură uh, informațiile pe care ni le-au furnizat uh, invitații, pentru că uh, deseori avem nevoie de informații concrete pe care le primim când discutăm cu dumneavoastră și sunt informații care trebuie să fie accesibile uh, opiniei uh, publice. Și o să mă refer la cele, o să continui cele spuse de domnul Ertog, uh, coridoarele transeuropene. M-am întâlnit și o săptămână trecută cu cei responsabili uh, și este important ca aceste coridoare transeuropene să-și păstreze importanța și în Regatul Unit și pe continent, din punctul de vedere al recunoașterii reciproce ale calificărilor profesionale. Știți foarte bine că am discutat aceste aspecte în uh, partea anterioară a audierii și sunt și eu de acord că um, calificările profesionale trebuie să fie recunoscute în continuare și standardele sociale, de asemenea, trebuie să existe în continuare. Și revin la uh, situația tunelului, uh, canalului uh, Mânecii. Eu uh, m-am ocupat în Comisia de Transport mai mult de, de, de transportul aerian, <laughs> însă trebuie să recunosc că eu iubesc uh, Eurostarul și o să fac tot ceea ce ține de mine pentru a garanta uh, viitorul acestui proiect, care este un proiect incredibil. Știu că mulți ang- angajați ai companiei Eurostar trăiesc, de fapt, în Londra. Este este ceva extraordinar și să nu uităm că doamna Margaret Thatcher este cea care, împreună cu reprezentanții guvernului francez, a insistat atât de mult și a sprijinit acest proiect. Și uh, v-ați referit la uh, mărfurile care sunt transportate prin acest tunel. Este evident că unele mărfuri, că mărfurile sunt uh, mai degrabă transportate cu trenul decât cu avionul, de exemplu. Deci vă mulțumesc pentru că V-ați referit la toate aceste probleme și cred că cei, care, cei dintre noi care își doresc un uh, acord uh, bun uh, vor folosi informațiile pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră în contactele pe care le avem cu reprezentanții guvernelor și comisia noastră se va ocupa de acest subiect. Vă mulțumesc, doamnă Foster. Um, domnul Telicca are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă, vă mulțumesc și eu pentru uh, prezentări. Nu pot să nu încep decât cu următoarea precizare. Nu mai discutăm uh, calitatea relațiilor între Regatul Unit și Uniunea Europeană după Brexit. Plecăm de la premisa că piața internă nu, mai, nu ar mai fi o opțiune, ar fi nevoie de mult curaj politic pentru a recunoaște acest lucru, însă cumva deja am renunțat și la Uniunea Vamală. Mie mi se pare că este ceva care, la care trebuie să ne gândim mai mult, pentru că, într-adevăr, și dacă nu mai avem Uniunea Vamală, există posibilități de a păstra fluxurile, uh, reducând la minim uh, impactul, însă diferențele vor fi imense, chiar dacă recurgem la anumite soluții uh, tehnologice și nu vom putea evita un anumit grad suplimentar de protecționism. Și cred că în interacțiunea dintre noi și reprezentanții uh, afacerilor, cred că am pierdut uh, S-a ratat o șansă, poate reprezentanții mediului de afaceri ar fi trebuit să-și uh, facă auzită vocea mult mai bine, însă și nu am rezistat să nu fac această observație. Și nu ar trebui să renunțăm la relația care există cu Uniunea Vamală și m-a bucurat uh, structura uh, Uh, prezentărilor și abordarea complexă pe care ați avut-o. Și pentru noi sunt importante toate aspectele pe care le-ați uh, menționat, situația angajaților din acest sector. Cred că ambele părți recunosc relevanța tuturor acestor chestiuni, acestor probleme, însă uneori se subestimează o dimensiune. Um, argumentele pro, pro uh, mediul care susțin mediul de afaceri pentru a ajunge la un acord de bună calitate. Aș dori să vă întreb care, este, care sunt reacțiile pe care le primiți din partea oamenilor politici din Londra și de pe continent? Înțeleg că anumite soluții nu sunt viabile din punct de vedere politic, însă ceea ce nu înțeleg, uh, de ce nu se discută mai mult uh, chestiunile vamale și din acest punct de vedere m-ar interesa reacțiile pe care le primiți din partea pol- uh, politicienilor, pentru că Uh, o persoană cât de cât inteligentă are dificultăți de a înțelege situația actuală. Desigur, noi să ținem cont de, de cele spuse de dumneavoastră, ne preocupă toate aceste aspecte, însă mă tem că există unii uh, de o parte și de alta canalului care ar trebui să, să vă ascultă și ei de asemenea, pentru că uneori par să fie uh, surzi. Vă mulțumesc, domnule Telicica, domnul Kramer are cuvântul. Vă mulțumesc pentru, vă mulțumesc pentru aceste prezentări și pe mine mă, mă interesează ce se discută. Am avut, după cum am, avem o reglementare cu state terțe, cu Norvegia și cu Elveția și pe mine m-ar interesa dezbaterile care se poartă în interiorul organizațiilor noastre. Care este poziția britanicilor? Acceptă un asemenea acord cu state terțe sau <laughs> și pentru că și acest acord uh, presupune anumite costuri. Uh, și elvețienii și, norvegi, uh, elvețienii și norvegienii trebuie să plătească pentru a avea acces pe piața europeană și care este poziția britanică din acest punct de vedere. Și apoi, ar fi nu ar fi trebuit să se discute dinainte, în ultimii 15-20 de ani, de valoarea reprezentată de Uniunea Europeană, pentru că, de câte am înțeles eu, în ultimele, în ultimii 20 de ani, în uh, Regatul Unit s-a spus că Europa aduce doar uh, probleme. S-a întâmplat acest lucru și în uh, sectorul dumneavoastră? Aș dori să dau din nou cuvântul experților. Ați, v-au fost adresate Uh, întrebări, o primă serie de întrebări în legătură cu propunerile pe care le-ați uh, făcut-o autorităților, autorităților britanice și franceze în legătură cu consecințele în Europa sau în Regatul Unit. Spuneați că e nevoie de un acord de tranziție în ce fază se află un astfel de acord și apoi, în legătură cu întrebarea dumneavoastră, domnule Telicca, uh, care va fi reacția politicienilor uh, față de revendicările dumneavoastră? Pentru că, încă o dată mă repet, dar trebuie să dăm răspunsuri urgente la aceste întrebări. Doamna Wright, aveți cuvântul pentru două minute, vă rog. Mulțumesc și mulțumesc și eu pentru întrebări. O să răspund la câteva dintre ele în legătură cu aceste coridoare TENS. <clears throat> Salutăm investițiile care au fost făcute, uh, atât în coridorul rutier cât și uh, feroviar. Uh, unul din patru containere care ajunge în Regatul Unit vine cu trenul, deci impactul asupra mediului este redus și noi dorim ca acest uh, coridor uh, de transport de mărfuri uh, feroviară să rămână în continuare să fie sprijinit. <clears throat> În ceea ce privește răspunsurile sau reacțiile politice, am uh, contactat uh, Ministerul de Transporturi din Regatul Unit uh, cu reprezentanții pe lângă instituțiile europene. Am avut contacte excelente, au fost foarte deschiși față de soluțiile noastre și sper să încerc să vă liniștesc. Deci se pare că transportul feroviar reprezintă o prioritate și în legătură cu uh, detaliile, uh, noi ne-am adus uh, contribuția, sperăm că ele vor fi incluse în negociere. Bineînțeles că negocierile se fac la nivel înalt, se discută problemele importante, mai ales în prima fază care trebuie să fie rezolvate, dar în orice caz feedback-ul legat de revendicările noastre a fost pozitiv. Va trebui să găsim soluții împreună. Aceasta va fi, va fi răspunsul cel mai bun, dar va fi nevoie de ceva timp. Dar în orice caz, vom încerca uh, să găsim răspunsuri în legătură cu Uniunea Vamară, dacă este nevoie de infrastructură suplimentară, dacă sectorul feroviar uh, va putea să uh, își aducă contribuția pentru a evita toate aceste ambuteiaje la graniță, de exemplu, la frontiere. Deci încercăm să găsim astfel de soluții practice. Vă rog, domnul Lohmann, o să încerc să răspund la întrebarea domnului Piper în legătură cu recunoașterea. Nu vorbim doar de recunoașterea uh, licențelor sau a certificatelor a autorităților de uh, securitate din partea britanică. E exact pe invers. Și de altfel chiar sper că, că, regatul, că, că guvernul britanic va recunoaște, el va recunoaște echipamentele tehnologice și tehnologia. Uh, dar ne îngrijorează faptul că uh, nu uh, va exista o recunoaștere reciprocă din prima zi, ceea ce va crea probleme, mai ales în ce privește certificatele de securitate pentru companii. Uh, autorizațiile pentru uh, uh, vehicule, apoi licențele de conducere, permisele de conducere și așa mai departe. Și ajung la două observație. Dacă avem contacte cu politicienii, bineînțeles că lucrăm, am contactat echipa domnului Barnier, dar mereu ni se spune, haideți să ne, uh, să te pregătiți-vă pentru uh, opțiunea finală. Nu aveți un uh, certificat de securitate care va fi considerat ca unic, atunci va trebui să vă pregătiți pentru opțiunea cu două certificate. Cam asta este răspunsul care ni se dă în mod sistematic. În ce privește poziția membrilor britanici, Laura a spus acest lucru și am constatat cu mare bucurie că putem coopera și uh, pe pagina noastră internet uh, există uh, informații în acest sens. Sper să ajungem la soluții constructive până la urmă. Mulțumim, domnul Gunu. Gunu. În ce privește Eurotunel, noi avem două priorități, securitatea feroviară pe de o parte și apoi fluiditatea traficului. Securitatea feroviară, acest tunel este foarte încărcat, 400-600 Uh, de trenuri pe zi. Într-un Eurostar intră cam 900 de persoane, echivalentul la aproximativ 4 avioane. Uh, apoi, în ce privește mărfurile, 200 de tone uh, la 100 de kilometri. Deci, de aceea am insistat asupra faptului că reglementările feroviare europene trebuie să meargă până la Folkestone, tocmai pentru a proteja bunurile și persoanele și transportul feroviar. În ceea ce privește a doua parte, fluiditatea, bineînțeles, totul ține de controlele la granițe. Acum vedem că totuși există tehnologii pentru a controla mai simplu călătorii, dar sigur că trebuie să vedem care vor fi formalitățile vamale care se vor uh, aplica în ce privește taxele vamale. Uh, sigur că e nevoie de tehnologii informatice cât mai performante. Mm, e de neconceput Uh, ca uh, un camion care vine din Europa să plătească sau să aibă nevoie de mai mult timp decât un container care vine din China, de exemplu. Am uh, contactat, am avut contact între ministerele de resort din Franța și Regatul Unit și răspunsul întotdeauna a fost același pentru a avea aceste sisteme informatice performante, bineînțeles că trebuie să uh, fim familiarizați cu problemele care vor trebui rezolvate. Deci, e clar că nou regulament, e nevoie de un regulament vamal, cât mai repede cu putință. Și e clar că perioada de tranziție este importantă, dar e logic, cu toții știm care sunt problemele uh, în toate domeniile de a uh, lansa sisteme informatice gigantice. Deci sigur că va fi nevoie de o perioadă de adaptare și va fi nevoie de timp pentru a uh, trece la uh, aceste uh, scheme de renunțare la taxe sau de, reducere, de, de mm, prelevarea taxelor vamale automată. Aș vrea să mai spun ceva. Tunelul, Eurotunelul, este o uh, realizare europeană. Cu toții trebuie să îl protejăm. Și ne e greu uh, Uh, să ne gândim la uh, perioada imediat următoare în care mașinile fără șofer vor intra uh, pe tunel. Ne e greu să ne închipuim că pentru a face formalități vamale vor trebui puse ștampile pe hârtie de către un granicer. Deci, în orice caz, acestea sunt problemele, dar trebuie să trecem de la teorie la practică în mod cât mai pragmatic cu putință. Mulțumim, domnule Genon, pentru toate aceste răspunsuri. Acum dau cuvântul din nou colegilor. Domnul Bar, un minut. Allez-y, oui, um... Bach, mulțumesc. Aș avea două întrebări. Una adresată domnului Lohman, în ceea ce privește recunoașterea, omologarea uh, caracteristicilor uh, tehnice transfrontaliere. Există Uh, persoane de contact din partea Bregatului Unit pe acest subiect? Există contacte pe, pe acest subiect sau uh, urmează o etapă ulterioară a negocierilor pe acest uh, subiect? Știu că, de exemplu, aceste subiecte au, au trebuit să fie renegociate în acordurile cu, cu Elveția. o întrebare pentru domnul Gunou. Domnule Gunou, spuneați că dacă sistemul actual ar, ar trebui să fie pus în pericol, s-ar crea mai multe probleme pentru Europa decât pentru Regatul Unit. La ce vă referiți? Uh, ar trebui să-i influențăm pe negociator. Totuși, aș vrea precizări pentru că e un subiect delicat. Mulțumesc, domnule Bach, doamna de Monte. Sim, da, mulțumesc. Am aflat care sunt riscurile pentru calitatea și prețul serviciilor și care sunt riscurile pentru investițiile în Eurotunel. Atunci vă întreb, după părerea dumneavoastră, cum putem să facem față riscurilor atunci când suntem o companie care a investit în și cum veți face față reducerii bugetare? Pentru că există proiecte transfrontaliere. După părerea dumneavoastră, Regatul Unit poate să fie nu doar uh, un partener comercial, ci și un uh, subiect care cu adevărat să se investească în continuare în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Riche. Mulțumesc, doar observație grație înțelepciunii britanice, problema transportului de, deci tranzitului de mărfuri nu e aceeași cu cea de traficul de călători. Regatul nu face parte din spațiul Schengen și deci problemele sunt diferite. Apoi nu s-a vorbit despre problema transportului cu autocarele. Uh, e o altă poveste aici. În orice caz, Sigur că autoritatea de reglementare europeană poate să coopereze cu agențiile naționale, astfel încât uh, tra- uh, transportul feroviar să fie tratat aparte. Aș avea însă și o întrebare. Având în vedere natura diferită a transportului feroviar de cel uh, rutier, din punct de vedere concret, organizarea transportului, apoi și a autorităților de gestionare, care sunt de obicei entități publice, și a transportului în sine, care e diferit, mă întreb dacă nu ar fi mai ușor să ajungem la un acord cu privire la funcționarea între cele două sisteme, sistemul european și britanic, și mă întreb dacă Brexitul nu va aduce un avantaj intermodal uh, uh, Regatului Unit uh, transportului feroviar față de transportul rutier. O ultimă, o, o, o a doua întrebare. În ce privește Eurotunel? pentru domnul uh, Jagunon, cum Brexitul amenință statutul internațional, să zicem, al uh, infrastructurii numite Eurotunel. Mulțumesc, domnule Riche. Domnul Werner Kuhn. Sie, Madame Chair. <coughs> Binnenmarkt und Zollunion gehören natürlich. Äh, Vă mulțumesc, doamna președintă există o, o legătură strânsă între piața, uni, piața unică și Uniunea Vamală. Și toată lumea are interese pentru a-și apăra inter- propriile interese. Regatul Unit a avut o poziție de avangardă când s-a negociat al patrulea pachet uh, ferovi- feroviar a susținut întotdeauna separarea operatorilor care gestionează rețelele de, uh, feroviere, feroviare de cei de operatorii care oferă servicii care folosesc rețelele respective. Este un punct care va fi important și în uh, negocierile care se poartă acum și în viitor în Regatul Unit în general. Și apoi, domnul Kramer a întrebat un lucru. Care sunt sistemele care vor fi modelul uh, cooperării viitoare între Regatul Unit și Uniunea Europeană? Ce se întâmplă în relațiile cu Norvegia sau modelul belvețian? În mod evident, uh, Regatul Unit este un uh, contribuitor net la bugetul Uniunii Europene, 5-6 miliarde de euro uh, uh, anual și putem să vedem care este contribuția pe cap de locuitor uh, până la urmă. În cazul Norvegiei este vorba de 87 uh, de euro pe cap de locuitor contribuiți la bugetul Uniunii Europene fără să aibă un comisar, fără a participa la procesul decizional european. Deci uh, v-ați gândit la toate aceste aspecte? Anderson, Mulțumesc, doamna Anderson. În ceea ce privește serviciile publice. E bine uh, că se acordă atenție transportului, dar știm că nu se întâmplă acest lucru și la nivel politic. Deci, uh, care sunt uh, propunerile dumneavoastră astfel încât să ne asigurăm că politicienii acordă asupra atenție, acordă atenție transportului. Mă bucur că avem reprezentantul Eurotunnel, doamna Foster, a spus lucruri frumoase. Să nu uităm că uh, Margaret Thatcher prefera un tunel rutier și nu un tunel feroviar. Dar ce se întâmplă cu serviciile Deutsche Bahn? Pentru că Eurostal e minunat, uh, e extraordinar, dar ar fi bine să avem ca și Deutsche Bahn să poată să opereze uh, trenuri prin tunel. Și apoi, pentru cei care nu sunt eurosceptici, e o dezamăgire faptul că ați schimbat numele, a trecut de la Eurotunnel la Getlink. Poate ne puteți asigura, mai ră, rămâneți pro-europeni, așa cum ați fost dintotdeauna. Mulțumim. Doamna Anderson, domnul Keith Taylor. Mulțumesc uh, din nou, doamnă președinte. Da, într-adevăr, mulțumesc și eu pentru prezentări foarte utile. Aș dori să pun întrebări reprezentantului Eurotunel având în vedere faptul că Uniunea Vamală e deschisă doar membrilor uh, Uniunii Europene și având în vedere că Regatul Unit uh, părăsește Uniunea Europeană, va exista și un impact, impact asupra uh, transportului de mărfuri, care e îngrijorător. Aș dori să ne spuneți cum credeți dumneavoastră că va arăta impactul asupra transportului de călătorii în ambele sensuri prin tunel. Mulțumesc, domnule Taylor. Domnul Vintan de Camp, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Am trei întrebări. Prima pentru doamna Wright. În 13 noiembrie 2017 mi-ați scris o scrisoare în care scriați că 41.000 de europeni de cetățeni din uh, cele 27 de state membre ale Uniunii Europene lucrează în sectorul uh, transportului în Regatul Unit. Deci, aș dori să știu cu ce probleme se vor uh, uh confrunta ei după Brexit. Deci, uh, de exemplu, permis permise de ședere, de reședințe și așa mai departe. Apoi o întrebare pentru domnul Lohman legată de perioada de tranziție. Uh, am pus aceeași întrebare sau asemănătoare în ce privește transportul rutier. Ce ați prefera? Ați prefera ca regulile existente să rămână vigoare până când uh, Brexitul uh, va deveni definitiv și, între paranteze, o să spun că eu sunt sigur că nu o să se întâmple acest lucru, sau preferat să uh, jonglăm între, uh, între reglementări, ceea ce va fi mai greu. Și acum o întrebare pentru reprezentantul Eurotunel. Credeți că controlele la frontiere și supravegherea uh, pentru lupta împotriva terorismului ar putea să fie folosite pentru a pune de, pie, uh, bețe în roate uh, fluxului liber de persoane. Nu știu dacă britanicii vor să facă acest lucru, dar trebuie să fim, uh, să fim foarte clar ce se va întâmpla. Mulțumim, dragi colegi, pentru întrebări. Multe dileme. Spuneați înainte, 40.000 de Uh, cetățeni britanici lucrează în domeniul transportului în Regatul Unit. Care vor fi consecințele? Pentru că domnește uh, haosul. Nu prea știm nimic uh, în legătură cu drepturile cetățenilor în general. Apoi, în ce privește perioada de tranziție, cum credeți că ar trebui să arate dacă va exista o astfel de perioadă de tranziție? Pentru că dacă nu va exista, schimbăm dezbaterea. Domnule Gunon, aveți răspunsuri cred că, la această întrebare în legătură cu schimbarea de nume, GetLink, dar o să ne spuneți cum stau lucrurile. Care va fi impactul? În ce măsură, domnule Gunon, Brexitul va schimba statutul dumneavoastră? De asemenea, care, vor, care sunt sistemele pe care le-ați uh, pregătit pentru a anticipa Brexitul? Pentru că dacă Brexitul se face la timp, Uh, dacă, așa cum spune doamna Teresa May, Regatul Unit, Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană, cel puțin piața unică și uh, Uniunea Vamală, uh, în martie la miezul nopții, care vor fi consecințele? Fiecare are trei minute, vă rog, exact, sunt generoasă. Aveți marjă. Mulțumesc. Am ales șase puncte la care aș vrea să reacționez. În primul rând, noi vrem să rămânem un partener uh, cât se poate de implicat, de exemplu, în Agenția Europeană Feroviară, pentru că multe dintre specificații, multe dintre uh, standardele tehnice vor trebui să fie negociate și în colaborare cu noi, pentru că ne vor afecta oricum. Nu știu dacă vom putea să ne implicăm direct sau vom deveni un partener privilegiat, rămâne de văzut. În ce privește cei 41.000 de resortisanți din UE 27, noi întotdeauna ne lăudăm că suntem un angajator de foarte mare calitate. Noi uh, creăm uh, uh, mii de uh, locuri de muncă, oferim uh, mii de locuri pentru um, stagiari, pentru ucenici și nu știm exact ce se va întâmpla cu drepturile cetățenilor după Brexit, de aceea nu pot să anticipez. Noi credem că ar trebui să existe un sistem cât se poate de clar pentru toate categoriile de lucrători, pentru că nu avem nevoie doar de ingineri foarte calificați uh, care sunt specializați în trenurile de mare viteză. Avem nevoie de colegi uh, cu competențe lingvistice, dar și competențe uh, pur și simplu tehnice, deci cu calificări medii. Întotdeauna este minunat să uh, aud că noi suntem considerați niște pionieri în ce privește pachetul feroviar. Noi, uh, um, după liberalizare, am văzut o creștere a, traficului uh, um, feroviar pentru transportul de mărfuri și noi ținem în continuare foarte mult de anumite aspecte cheie din cel de-al patrulea pachet feroviar și sprijinim munca acestei comisii și nu credem că se va schimba nimic în urma Brexitului. Aș vrea de asemenea să răspund la ce a spus doamna Anderson și politicieni. Uh, funcționarii au fost minunați. Ne-am avut o uh, interacțiune uh, foarte plăcute și productive cu ei, dar e clar că acum a venit momentul ca politicienii să-și spună cuvântul. Noi am avut întâlniri la cel mai înalt nivel dar să știți că ne adresăm la tuturor, la toate nivelurile, pentru că vrem ca păsul uh, sectorului feroviar să fie auzit, să avem un cuvânt de spus în timpul acestor negocieri. Am avut deja un exemplu azi dimineață, avem atât de multe puncte în comun uh, cu sectorul terestru, dar și cu cel uh, aviatic și maritim. Încă un punct Apropo de investițiile în sectorul feroviar, da, a existat uh, finanțare europeană, uh, mai ales în Regatul Unit, pentru structura feroviară, dar există și angajamente naționale pentru investiții în infrastructură. Mai mult de 50 de miliarde vor fi investiți uh, în structura feroviară din Regatul Unit în următorii 10 ani și ne-am dorit, bineînțeles, să existe uh, o mai mare transfer de mărfuri de pe drumuri pe uh, căile ferate. Mulțumesc, domnule Locman, aveți cuvântul acum. Da, am să încerc să fiu succint uh, și să răspund la întrebări apropo de recunoaștere și negocierile cu entitățile de reglementare din Regatul Unit, guvernul britanic se va baza pe noi și pe uh, partenerii naționali pentru a se asigura că um, entitățile uh, autorizate și care dispun de un certificat să continue să poată să-și desfășoare activitatea. Eu mai degrabă mă tem că mai degrabă de partea europeană vor fi probleme. Da, ne trebuie ceva precum acordul cu privire la transportul terestru, un acord care să cuprindă toate modalitățile de transport pe uscat și ca să răspund la ce m-a întrebat domnul Van de Camp, pentru noi perioada de tranziție uh, este importantă ca să se mențină statul quo, status quo-ul pentru toate aspectele reglementare așa cum sunt ele în vigoare. Dar uh, să vedem cum putem, după perioada de tranziție, cum putem să ajungem la acest acord în domeniul transportului, care cumva să fie uh, inclus în acordul uh, de um, retragere. În ce privește noile formalități vaumale, acum deja suntem în situația în care trebuie să ne transformăm toate procedurile, pentru că trebuie să Uh, trecem de la declarațiile pe hârtie la cele în format electronic. Trebuie să ne adaptăm la ce se numește um, NCTS. Deci avem multe de făcut atât uh, în Regatul Unit cât și în Europa. Pentru noi, pentru sectorul feroviar trebuie să lucrăm acum la NCTS și trebuie să îl aplicăm în mod uh, universal de ambele părți ale canalului Mânecii. Mulțumesc, domnul Gunău are acum cuvântul. Da, s-a afirmat și e foarte adevărat că Regatul Unit niciodată nu a făcut parte din Schengen, deci deja există uh, tradiția controlelor vamale, inclusiv pentru autocare, care sunt uh, numeroase, dar aceste controle sunt foarte rapide. În ce privește transportul feroviar, interoperabilitatea reprezintă viitorul. Dacă vrem să dezvoltăm Eurostarul, să se poate merge direct și de la Frankfurt până la Londra, doar interoperabilitatea este răspunsul și Europa lucrează de mult timp la acest aspect. Avem nevoie de o viziune și o interoperabilitate prin intermediul unui coridor. Dacă ne gândim că în primăvara anului viitor uh, va exista o legătură directă între Amsterdam și Londra, cred că vom trimite un mesaj important, vom arăta că Regatul Unit măcar rămâne în spațiul geografic european dacă nu mai face parte din Uniunea Europeană. Tunelul pe sub canalul Mânecii este foarte ușor de folosit și a uh, permis uh, economisirea multor bani. Vă dau un exemplu. Toate mașinile fabricate în Regatul Unit sunt fabricate cu piese care vin din Germania și care întotdeauna sunt livrate la timp datorită transportului prin tunel. Deci nu există o problemă, dar ar exista dacă n-ar mai fi un flux uh, fără dificultăți somonul din Scoția. 80% din acest somon este transportat uh, prin uh, um, portul Boulogne-sur-Mer și apoi este uh, transformat, afumat și așa mai departe pentru a fi degustat în Marea Britanie, dar de la Boulogne-sur-Mer ajunge în Anglia prin tunel. Deci răspundem nevoilor cetățenilor uh, și putem să o facem și să facem economii datorită um, transportului prin acest tunel. Terorismul, într-adevăr, este un subiect duluros care a fost evocat. Este o preocupare majoră, inclusiv pentru noi. Lucrăm cu cele mai înalte autorități în acest sens. Experții, specialiștii ne spun că atunci când uh, Tunelul a fost conceput uh, la Londra uh, din cauza um, războiului din uh, Irlanda de Nord, exista câte un atentat cu bombă pe săptămână. Deci uh, există mijloace de detectare uh, de, a substanțelor explozibile, n-am cum să dau detalii aici, dar vă pot garanta că acest, acestea există și noi uh, am instalat și un scanner la intrarea în tunel. Uh, noi l-am uh, finanțat ca să facem o scanare completă a camioanelor. Deci dăm autorităților cele mai bune mijloace pentru a lupta împotriva terorismului. Ultimul subiect, numele grupului. Concesionarul tunelului este Eurotunel și va rămâne Eurotunel. Uh, această marcă este foarte cunoscută în Europa, deci nu avem de gând să o schimbăm. Eurotunel însă nu este societatea. Uh, firma mamă este cotată la bursă și v-am spus că 75% dintre cei care au investit în societatea mamă sunt străini, oameni de peste tot din lume din China, din SUA, din alte țări asiatice, din Australia și sunt mirat să constat că în Australia se înțeleg mai bine problemele uh, tunelului decât uh, în Europa. Pentru a ne proteja de consecințele negative eventuale ale Brexitului, a trebuit, între ghilimele, să, ne pune, să punem la adăpost uh, societatea mamă care este cotată la bursă și folosim tunelul pentru o interconectare electrică. Vom deveni și un actor al tranziției energetice. E vorba despre ElectLink și de aceea există pe de o parte grupul Eurotunnel și pe de altă parte grupul ElectLink. Vrem să continuăm să uh, conectăm uh, Regatul Unit cu Europa continentală. Dragi colegi, cred că puteți să aplaudați uh, furtunos invitații, pe invitații noștri. Încă o dată mulțumesc foarte frumos pentru faptul că ne-ați răspuns și vă rog să nu mergeți prea departe pentru că ușa noastră rămâne deschisă. Și vom încerca să vă uh, însoțim uh, cât mai mult cu putință. Ce mai putem să spunem așa, într-un minut? Am observat mai multe lucruri în timpul audierii de azi dimineață despre Brexit apropo de sectorul rutier și feroviar. Există acest sentiment cumplit de nesiguranță, uh, această neliniște pe care toată lumea a evocat-o. Sunt două frontiere terestre, să nu uităm. Avem frontiera cu Irlanda și frontiera care trece pe sub canalul Mânecii. Și există aspecte recurente. Um, poverile administrative, tarifele vamale, um, perioada de tranziție, și ce anume trebuie să se afle pe, um, pe lista priorităților. Bineînțeles că nu putem să intrăm în detalii cât timp nu s-a terminat prima fază a negocierilor. Deci va trebui să așteptăm ca această primă fază a negocierilor să se încheie înainte de a discuta mai concret despre transporturi. Dragi colegi, vă aștept azi după amiază de la orele 15 și continuăm aventura discutăm despre pachetul mobilitate. Vă mulțumesc pentru prezență, poftă bună!